Am putea să adoptăm uh, ordinea de zi? Nu, nu există, atunci adoptăm ordinea de zi. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul întâi, Adoptarea procesului verbal al reuniunii din 4 noiembrie 2014. Găsiți documentul în dosarele dumneavoastră. Propun că de obicei, dacă nu aveți obiecții pe timpul reuniunii de astăzi, atunci acesta va fi aprobat. E acceptabil pentru dumneavoastră? Bine, mulțumesc. Al treilea punct de pe ordinea de zi. Două scurte comunicări ale președintelui. Prima comunicare. În primul rând, țin să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care a participat la dezbaterea după întrebarea cu solicitare de răspuns oral de la Strasbourg de săptămâna viitoare. Toate contribuțiile membrilor comisiei noastre au fost constructive, foarte profesionale și foarte pozitive dacă analizăm situația din punct de vedere al politicii de coeziune și al eforturilor noastre de a face ca această politică să aducă rezultatele scontate. Vă mulțumesc foarte mult! Știți că această majoritate pe care am atins-o pe parcursul votului a fost uh, impresionantă, 608 voturi pentru propunerea noastră. E o majoritate foarte bună. Le mulțumesc tuturor grupurilor politice pentru sprijinul acordat. Este foarte important pentru politica de coeziune în întregimea sa. Ne așteptăm să vedem rezultate pe cât mai curând, așa sper. Următoarea comunicare, următorul anunț, anunț că voi oferi un cocktail de recepție pentru membri și vizitatori din alte instituții imediat după reuniunea noastră din data de 19 ianuarie. Trebuie să fiu sinceră și să vă spun că am încercat să organizez acest cocktail pentru reuniunea de astăzi, însă e foarte dificil cu sălile și cu toată organizarea. Anul nou și anul vechi, intervenție din sală. Da. Deci nu vom avea o petrecere de Crăciun și o, pet- și o petrecere de anul nou la începutul noului an. Dacă acceptați invitația mea. Acestea au fost comunicările mele. Domnule Van Nistelrooy, mulțumesc foarte mult, mai ales în ceea ce privește sărbătoarea de care ne pregătim, dar secretariatul comisiei ar putea să supravegheze rezultatele și promisiunile care au fost făcute pe timpul dezbaterii pe rezoluția noastră e foarte important ca noi să fim informați de Comisia Europeană. Puteți să ne dați un calendar și să observați întreaga situație, să știm exact când vom primi informații, când va veni cineva din partea Comisiei la noi să ne spună ce facem exact. pentru că ne îngrijorează investițiile în economia reală din fondurile structurale și de investiții europene. Așa că e important să știm continuarea procesului. Puteți să analizați situația și să ne prezentați un document? Mulțumesc pentru propunere. Da, secretariatul va pregăti acest document. Deja ne gândim la un calendar și asta pentru prima reuniune din luna ianuarie. Ne așteptăm să organizăm o audiere cu comisarul și cu președinția în următoarele șase luni. Bineînțeles, vom pregăti documentele și vă vom da informațiile de care nevoie, iar mai târziu vă voi mai spune câte ceva despre reuniunea care a avut loc ieri la conferința președinților de comisie cu Colegiul Comisarilor. Pe parcursul acesteia am avut o scurtă conversație în legătură cu politica de coeziune. Așa că vom pregăti acestea. Mulțumesc! Primul punct de pe ordinea noastră de zi din această lună este un uh, schimb de opinii în ceea ce privește dimensiunea urbană a politicilor Uniunii Europene. Raportoare e doamna Westphal. Majoritatea europenilor trăiesc acum în zone urbane. Orașele sunt coloana vertebrală a economiei și a societății noastre. Multe politici naționale și la Uniunea Europeană afectează orașele și sunt dependente de administrațiile orașelor pentru a fi puse în aplicare. Inițiativele politice din diferitele domenii, inclusiv cele europene, sunt de multe ori slab coordonate. Într-o rezoluție din 2011, Parlamentul European a cerut o uh, abordare mai coerentă în ceea ce privește orașele. În iulie în acest an, Comisia a adoptat o comunicare în ceea ce privește dimensiunea urbană a politicilor UE. În raportul din proprie inițiativă vom prezenta răspunsul politic al Parlamentului la această comunicare. Astăzi, raportarea noastră, doamna Vesfal, uh, va spune care sunt premisele de la care pornește în raportul ei și acesta va fi prezentat, proiectul de raport va fi prezentat în luna februarie. Probabil vom vota raportul în luna aprilie. Avem alături de noi reprezentanți din partea Comisiei, din partea DG Regio, avem, da. Bine, mulțumesc, domnul Piscorț, vă mulțumesc foarte mult și Doamnă Vesfal, aveți cuvântul. Bună dimineața, vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să îmi cer scuze și interpreților pentru că vocea mea are de suferit astăzi, îmi cer scuze, auziți că am o altfel de voce astăzi, dar cu toate acestea mă bucur foarte mult că am ocazia să vă vorbesc astăzi despre dimensiunea urbană a politicilor UE, un proiect de raport și doamna președintă ne-a spus mai mult de 360 de oameni, adică o treime dintre europeni trăiesc acum în orașe și în zone urbane. Două treimi. Acest lucru înseamnă că orașele sunt niște motoare ale creșterii, însă în același timp sunt uh, și foarte importante în ceea ce privește dimensiunea socială și ecologică. Foarte importante sunt democrația, incluziunea socială, schimbările climatice. Cunoașteți toate aceste aspecte din regiunile în care veniți. Când vom primi și cifrele, vom ști exact, dar uh, se pare că în 2014-2015 50% din uh, în bani sunt investiți în regiuni urbane. Doamna președinte ne spunea la început că există o dezbatere europeană în ceea ce privește politicile urbane și acestea au început în anii 90. Parlamentul European și Comisia Regii au discutat de multe ori despre poziția importantă a orașelor, nu doar discutat, ci au spus foarte clar, mai ales în 2011 când a existat raportul colegului Plazac. Comunicarea Comisiei în ceea ce privește dimensiunea urbană și contribuțiile care au existat pe timpul consultațiilor ne arată foarte clar următoarele. Există o nevoie de a avea o agendă urbană europeană. Avem nevoie de ea. E nevoie de o dezvoltare bună în zonele urbane. E un lucru elementar pentru viitorul nostru. Întrebările pe care ni le punem acum sunt următoarele. Cum ar trebui să arate această agendă urbană, Ce fel de conținut trebuie să aibă ea și la ce rezultate trebuie să ne ducă. Vreau să spun foarte clar că acest termen, oraș, este unul foarte cuprinzător. Pentru că ce e un oraș nu decide Parlamentul European, ci fiecare regiune pentru ea însăși. Știm că aceasta este o discuție permanentă, ce e exact un oraș. Eu nu îmi doresc să existe o politică pentru orașele mari sau exclusiv pentru orașele mari. Nu vreau să existe nicio contradicție între zonele urbane și cele rurale toți cei care au făcut parte din um, Comisia Regii și înainte știu că există mereu această contradicție, se face mereu această comparație între zone rurale și urbane și aceasta e fatală. O politică pentru zonele urbane nu este o politică împotriva zonelor rurale și acest lucru trebuie să fie spus foarte clar. Zona rurală e foarte importantă și pentru dezvoltarea zonelor urbane. Eu vin dintr-un oraș de mărime medie, din Bavaria. Pe de o parte oferim locuri de muncă, avem la fel de multe locuri de muncă cât locuitori, adică cei din zonele din apropierea orașului au șansa să lucreze în oraș la noi. Avem școli pe care le sprijinim și transport public. termenul Ian Olbrich, pe care îl cunosc și cu care lucrez împreună, el a spus întotdeauna că aici vorbim de zone urbane false și de, exact despre asta vorbim aici. Eu cred că e foarte important ca dimensiunea urbană Ian, văd că ești de acord, să fie o parte integrantă a politicii europene. Dacă ne dorim toate acestea, atunci e nevoie de un mainstreaming urban. Adică în tot ceea ce facem, în orice fel de activitate avem și cum construim politicile, să ne gândim întotdeauna să nu mergem împotriva zonelor urban, rurale, prin această dimensiune urbană. Înseamnă că e nevoie și de un nou model de guvernare. Orașele, și acest lucru cere de mult Parlamentul European, trebuie să aibă o voce a lor părerea lor, expertiza pe care o au trebuie să fie mai bine folosite în legislația europeană. Și asta încă de la început, nu la mijloc, la sfârșit, ci încă de la început. De aceea e foarte bine că există acest principiu de parteneriat în fondurile structurale, acesta a fost introdus și este un exemplu foarte bun. Agenda urbană trebuie să facă parte și din programul de lucru al Comisiei Europene. Dacă avem nevoie neapărat de legislație nouă, vom vedea. Eu nu îmi doresc să existe o povară suplimentară asupra orașelor, însă îmi doresc ca politica urbană să joace un rol important în uh, toate mințile noastre. De aceea, stimați colegi, cred că e mare păcat că în scrisoarea lui Jean-Claude Juncker, spre noua, comisar, noua doamnă comisar pentru politica regională, nu există nimic legat de dimensiunea urbană. Cred că e foarte trist. V-am dat exemple despre cât de importantă e această dimensiune urbană când vorbim de um, protejarea climei și așa mai departe. Stat, orașele sunt mereu implicate. Abordările sectoriale și acestea sunt foarte importante. De aceea e nevoie de acțiuni concertate. În Parlament trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și de aceea, în ultima perioadă, a existat un grup interurban care să se ocupe de această problemă. Există în Europa multe domenii politice care influențează zi de zi viața orașelor. Acest așa numit mainstreaming urban este cel care ne poate ajuta să punem în practică sinergiile. Îmi pot închipui și un task force în interiorul comisiei pentru dimensiunea urbană. ar putea să existe și un reprezentant pentru dimensiunea urbană. Vorbim de un proiect pe termen lung, dar un proiect foarte bine orientat spre viitor. Ne-am putea astfel uh, am putea vedea că programele care sunt importante pentru orașe uh, sunt uh, în sinergie și nu fiecare o ia într-o altă parte dar e important să existe o povară suplimentară cât de mică asupra orașelor. Cred că orașele nu trebuie să fie împovărate și trebuie să le lăsăm un spațiu de manevră cât de mare. Pe timpul negocierilor la regulamente am văzut că statele membre, ea nu-ți amintești, au pus frână atunci când vorbeam de faptul că or, Orașele ar trebui să își gestioneze singure fondurile structurale. its urile și programele operaționale de multe ori sunt puse în aplicare mult mai bine în cadrul orașelor. O agenda urbană trebuie să fie o platformă de schimb de opinii între orașe. Pe de o parte există o rețea a orașelor, și e importantă și platforma despre care vă vorbeam. Toate acestea trebuie să fie în continuare dezvoltate pe viitor și să fie mai bine aliniate. Avem nevoie de o perspectivă pe termen lung despre cum poate să fie dezvoltată în continuare politica urbană, pe ce fel de căi putem să luăm mai multă sinergie, mai mult mainstreaming urban trebuie, e nevoie de implicarea orașelor și de o transparența politicilor urbane. Stimați colegi, mă bucur foarte mult că vom munci împreună pe acest raport și cred că cu Ian Olbrich, pe de-o parte, vom, am încercat, nu am reușit să facem tot ce se putea în regulament pentru orașe, însă cred că ne aflăm pe drumul cel bun. Aștept cu nerăbdare și schimbul de opinii și din nou îmi pare rău pentru vocea pe care am avut-o astăzi. Însă v-am prezentat un document în care am încercat să vă arăt cum îmi închipuie un viitor al acestei platforme legate de dimensiunea urbană. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc foarte mult, v-ați, descurcat foarte bine, cu toate că aveți vocea pe care o aveți. Bine, acum voi da cuvântul raportorilor din umbră. Domnule Olbricht, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru mulțumirile pe care le ați adresat, pentru munca depusă um, pe timpul negocierilor. Sper să existe acest intergrup și să continuăm dezbaterea în Parlament. Acesta e primul element. Un al doilea element, în acest raport din propria inițiativă, trebuie să subliniem unele dintre elemente Trebuie în primul rând să cerem Comisiei Europene următoarele. Ce așteaptă ei din partea agendei urbane? Au publicat, au organizat consultații, au primit opinii de la diferiți actori din domeniu. Întrebarea e ce e de fapt această agenda urbană? E agenda urbană un fel de propunere? E, sunt E un fel de document cu linii directoare, un document consultativ, care e celul final al comisiei. Avem experiența unor uh, eforturi false, cum ar fi mobilitatea urbană. Acest, cu acest caz ne-am confruntat cu Comisia acum câțiva ani, cu DGTRAN. Au început să lucreze asupra mobilității urbane, apoi foarte repede au renunțat. Așa că întrebarea e care e scopul final. Să nu uităm că această um, direcție generală și-a schimbat numele. Nu avem DG Regio, ci DG Regio și Orban. Acest lucru înseamnă că Comisia a declarat faptul că e interesată de dimensiunea urbană. Trebuie să avem un răspuns foarte clar. Vom crea o politică urbană europeană nu cu nouă legislație, însă cu noi priorități, priorități clare, care să nu contravină nici unui alt element. Avem politica regională, avem politici de dezvoltare rurală, parte din agricultură. Ar trebui să avem și o politică în ceea ce privește orașele. Întrebarea e următoarea. Ne așteptăm ca Comisia să aibă dimensiunea urbană în fiecare linie politică, în fiecare DG, sau să existe o concentrare la DG deci Regio și Urban și ei să coordoneze totul. Un exemplu foarte simplu. Știți cum arată acum discuția legată de orașele inteligente în comisie? Fără implicarea DG deci Regio. Probabil lucrurile s-au schimbat, dar fără DG deci Regio. Orașele inteligente țin de DG Move și DG Comunicare, însă nu DG Regio. Bine, are dimensiunea urbană, însă ea ține de o altă direcție generală. Ar trebui să spunem foarte clar, ne dorim ca dimensiunea urbană să facă parte din toate politicile, politicile un lucru necesar, însă cine va fi responsabil pentru așa ceva? Sau vom crea un fel de cadru pentru politica urbană europeană? cum putem să ajutăm orașele, cum putem să sprijinim orașele, cum le putem ajuta să facă față problemelor cu care se confruntă. Cred că acest raport e unul care poate facilita acest întreg proces. Simt că în Comisia Europeană nu există încă un răspuns clar existat un eveniment foarte important, Comisia a făcut un pas important pentru că există acum acest regulament care conține dimensiunea urbană pe care se pune accent. Însă ieri seară, stimați colegi, am participat la reuniunea legată de transportul public. Pe timpul acestei reuniuni, fiecare era sigur că uh, Noul fond strategic de investiții al domnului Juncker se va axa mult pe orașe. M-a surprins foarte mult acest fapt, transportul urban în orașe. Poate ar trebui să clarificăm situația, poate greșim. Poate comisia, chiar dacă nu menționează în raport face multe pentru orașe. Oricum, pe scurt, raportul nostru trebuie să fie un mesaj clar din partea Parlamentului. Credem că dimensiunea urbană e foarte importantă, avem nevoie de o structură clară în comisie, trebuie să știm cine pentru ce e responsabil. Cred că trebuie să propunem să avem o politică urbană europeană complementară politicilor rurale care să nu se concentreze pe orașele mari, ci pentru orașele de orice fel de dimensiune, mici, medii și mari. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste notițe, le-am citit cu atenție și eu cred că putem veni cu o propunere concretă care să faciliteze procesul din comisie. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte. Acum... Bine, continuăm acum cu raportorii din umbră. Din partea ECR avem pe cineva în sală? Nu. Nu e în sală. Doamna Tomașic, ați dori să luați cuvântul? Nu? Bine. Bine, atunci continuăm. Doamna Martina Michels, din partea GUE. Nu, nici dumneai nu e în sală. Ah, nu, îmi cer scuze. Urmez lista pe care o am. Aveți cuvântul, vă rog. Yeah, thank you, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamna președinte. În plus față de cele spuse de antevorbitori, aș vrea de asemenea să profit de ocazie să mulțumesc uh, doamnei raportor, doamna Vesfal, pentru munca aceasta grea pe care și-a asumat-o, dar mă bucur că vom avea o voce puternică în uh, favoarea politicilor urbane și așa cum spunea și domnul Olbricht, cred că este într-adevăr o chestiune urgentă să provocăm dezbatere privind uh, agenda aceasta urbană, politicilor urbane pentru următorii ani. Și, într-adevăr, trebuie să, să avem grijă la acest proces de consultări care a fost întreprins de către Comisia Europeană, dar în continuare trebuie o abordare și mai integrată și credem că, cred că este nevoie și de o implicare mai timpurie a uh, orașelor în uh, dezbaterea acestor politici, mai ales la nivel uh, sectorial. Asta nu trebuie neapărat să ducă la o legislație suplimentară, dar aș spune că trebuie să tindem mai grabă către o schimbare de cultură a modului nostru de lucru și în Parlament și în Comisie. Este un aspect uh, crucial. Uh, dat fiindcă uh, legislația nouă este inițiată de, uh, de către comisie, uh, comisia este cea care inițiază și noile moduri de a canaliza fondurile, deci este în interesul tuturor părților interesate, în interesul Europei să lucrăm bine, având în vedere pe această temă, având în vedere că 70-80% din populația europeană va locui în zone urbane până în 2050. Deci avem nevoie de politici urbane foarte bine articulate. Și, cum spunea și doamna Westphal, sunt un pic îngrijorat, pentru că uh, dacă ne uităm numai la numele acestei direcții generale, deci uh, Digi uh, Ur- Urban și Regional, vedem, pe de altă parte, că avem, deci, o comisară pentru politica regională și, așa cum spunea și doamna Vesfal, în scrisoarea sa de misiune nu se vorbește deloc despre politica urbană. Deci uh, nu trebuie să uităm niciodată că um, inovația și creșterea economică se vor, vor, trebui, vor avea loc, de fapt, în zonele urbane în ziua de mâine. Deci când vorbim despre creștere economică, despre crearea de noi locuri de muncă și despre prosperitate, trebuie, de fapt, să nu pierdem în vedere o dimensiune uh, da, politică urbană foarte puternică. Deci, uh, Trebuie să sugerăm uh, cu doamnei comisar Crețu să ajusteze programul de lucru al viitoarei comisii, a viitoare actualei noi comisii. Pentru că ni se pare că undeva a fost uitat acest element de politici urbane și cred că nu ne putem permite să mai treacă încă un an în acest proces uh, dinamic de consultări cu diferitele părți interesate. Deci trebuie să facem acest apel către uh, doamna comisar, către comisie și către toți colegii noștri pentru că trebuie să trimitem un semnal puternic către doamna comisar Crețu și către uh, domnul uh, Juncker că nu trebuie să lăsăm încă un an să treacă și pentru că, din potrivă, suntem nevoiți că în momentul în care discutăm despre politică regională să includem și uh, aspectele de politică urbană. Trebuie, deci, să începem uh, să lucrăm deci, pe aceste teme de uh, politică urbană mai ales când despre eficiență, în politica de dezvoltare durabilă, în ce privește mobilitatea. Sunt o grămadă de teme care intră aici. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumim și noi. Iar acum se pare că doamna Michel în continuare nu este, de deci dăm cuvântul doamnei Valda. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei Westphal pentru un prim schimb de opinii și e clar că tot ce ni s-a spus azi va fi concretizat. Pentru noi, verzii, importante important e că dezbaterea merge în direcția în care trebuie și noi credem că nu ar trebui să ne limităm la dimensiunea urbană în politica de coeziune, ci să existe o abordare strategică, politică și structurală prin care să arate cum de, cât de importantă e această dimensiune în instituțiile în care uh, orașele au un rol important la până mai mic. Deci e importantă și această dimensiune regională. Uh, unele puncte trebuie să mai fie concretizate. Interesantă mi se pare abordarea din document în care se spune că orașele încă de timpuriu să fie implicate în procesul politic atunci când se fac directive, regulamente, acestea să fie implicate încă de la început. M-ar interesa și aici niște propuneri concrete pentru landuri. De exemplu, în Austria există control de subsidiaritate deci acestea sunt implicate încă de la început în procesul politic și pot să își spună cuvântul, să arate un cartonaș galben, portocaliu și așa mai departe. Vreau să știu dacă mergeți în această direcție. Și apoi ne-am mai dori niște elemente care să consolideze raportul. Aveți niște puncte importante pe care le-ați menționat, incluziune, diversitate, legătura între urban și rural, însă nouă ne lipsește durabilitatea. Ați discutat despre acum, însă în document lipsește și credem că la punctele importante care sunt menționate acolo e foarte importantă și durabilitatea pentru orașe care sunt un exemplu bun în ceea ce privește politici de durabilitate sau politici care nu sunt de durabilitate. E ceva ce cred că ar trebui să aibă un loc în document și când ne dorim consolidarea principiului de parteneriat. După noile regulament care există, au fost renoite în legislatura precedentă, cum uh, vedeți dumneavoastră acum, mai ales că am văzut care planul de investiții al domnului Juncker cu un volum foarte mare de investiții, însă nu se discută deloc despre acest uh, um, contract de parteneriat. Cum ar putea să arate acesta astfel încât să fie neapărat implicată și zona urbană și societatea civilă? E din nou un element foarte important pentru noi, pe care dorim să-l vedem consolidat prin consultații publice, de exemplu, astfel încât societatea civilă să fie mai bine implicată în politica de coeziune. Cred că există niște abordări foarte bune, de așa cum mă lasă și pe mine vocea. Apoi, programele comunitare. Aici, aici este prevăzută implicarea cetățenilor. Însă nu găsesc care vor fi rezultatele acestui nou instrument de exemplu, investițiile teritoriale integrate despre care ne-ați vorbit, dar apoi și acțiuni inovatoare urbane. E nevoie de mai multă substanță aici, să ne spunem clar ce fel de importanță pot să aibă aceste elemente. Apoi, mă bucur foarte mult că ați vorbit de marja de manevră pe care să le rămână orașelor. Cred că e important și din punct de vedere politic, și financiar, și material. E o mare provocare. Eu vin din Viena, care e un oraș bogat, dar în același timp resimte foarte clar consecințele politicii de austeritate. Provocările care există pentru orașe au de-a face cu începând de la protecția climei, politici de integrare, toate acestea nu mai pot fi îndeplinite și de aceea cred că și acest element trebuie să fie în raport posibilitatea de acțiune și aceasta trebuie să fie consolidată, nu doar în ceea ce privește administrația, ci și legat de elementele financiare. Dacă toate acestea vor apărea în raport, vom fi foarte mulțumiți. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumim, spune doamna președinte. Dăm acum cuvântul doamnei Demato. Bună ziua, mulțumesc. Da, am primit și noi deci această comunicare din partea comisiei, am avut și primele note scrise ale raportorului și se sublinează acolo importanța orașelor ca și motoare de creștere, mai ales în sectorul e, eh, sociocultural. Dar aș vrea să vorbim și despre altă temă. Regenerarea eh, urbană este un aspect eh, important mai ales dacă ne gândim că în orașe până în 2050 va urma un nou val de creștere demografică, cred că este uh, foarte important să sprijinim acțiunile de uh, renovare a centrelor istorice din orașele europene. Trebuie să limităm și construcțiile care intervin în zonele periferice acestor centre. Mulțumesc. Thank you. Mr. Luer, would you like to... Mulțumim, domnul Luie. Nu, se pare că nu dorește să intervină. Haideți, deci, să continuăm acum conform listei, domnul Cicu. Mulțumesc, doamna președintă. Am ascultat și eu cu cel mai mare interes raportul doamnei Westphal. Ceea ce m-a surprins aș spune, a fost capacitatea domniei sale de a oferi un răspuns la toate problemele cu care ne confruntăm. Și mi se pare că este chiar esențial să subliniem acest prim aspect. Două treimi din uh, populația europeană uh, este reprezentat de către locuitori de zonelor urbane. Ce înseamnă asta? Ne arată de fapt că, în mod clar, trebuie să uh, existe un rol central, un rol uh, de coordonare și de programare în ce privește mm, aceste zone urbane, când vorbim despre politicile care vor trebui să răspundă noilor provocări, ținând de uh, evoluțiile demografice, dar și probleme care există deja mai vechi există și această deci, problematică a concentrării populațiilor în anumite zone. Și asta înseamnă că orașele vor avea totodată rolul acesta de motor economic, dar vor fi și zone care vor fi afectate de către șomaj. Și asta mai ales în cazurile în care anumite orașe nu o, uh, își nu pot oferi locuri de muncă pentru, pentru toți în număr suficient, dar orașele trebuie să poată oferi și servicii publice eh, la un nivel eh, suficient de calitate. Există apoi și disparitățile de eh, venituri între locuitorii zonelor urbane. Există noi pături sărace, noi grupuri sociale care se confruntă cu șomajul. Deci trebuie să vedem că aceste politici pe care le construim nu se referă doar la un răspuns dat uh, problemelor imediate, dar trebuie să lucrăm și la o integrare atât pe orizontală cât și pe verticală. Deci uh, zonele urbane, orașele nu pot uh, rămâne izolate în contextul politicilor urbane și regionale. Trebuie deci să aplicăm acest concept de conectivitate între diferitele teritorii. Eu sunt originar dintr-o insulă, din Sardinia și în momentul de față trăim într-o adevărată izolare. Nici măcar conceptul de continuitate teritorială nu se verifică la noi. Așa că știu foarte bine ce înseamnă uh, acest proces de activare altor tipuri de conectivitate, să spunem internetul, da, De aceea, așa cum uh, s-a spus adeseori în acest comitet al regiunilor, este un lucru important să uh, continuăm această dezbatere privind guvernanța la toate nivelurile societății, un concept care trebuie mereu actualizat și în plus trebuie să ținem cont și de aspectele uh, sociale și de aspectele culturale și economice. Toate aceste niveluri sunt importante pentru acest grup de două treimi din populația europeană care locuiește în zonele urbane. Dar să nu ne limităm la această temă. Trebuie cu adevărat să construim un parcurs de politici inclusive. Vă mulțumesc. Mr. Etheridge. Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Da, am auzit și eu această idee că orașele sunt motoare pentru creștere. Dar uh, să vedem un pic mai îndeaproape ce ar însemna aceasta. Într-adevăr, dar trebuie să conlucrăm pentru a favoriza apariția acestor ansambluri urbane care să aibă un rol uh, economic mai pronunțat, mai puternic. Dar trebuie, de fapt, să uh, acționăm uh, o arie întreagă de politice, și acele de coeziune și cele prime împotriva um, schimbării climatice. Și o astfel de acțiune, totuși, este destul de dificilă. Pentru că asta pune și problema uh, cum va privi, cu ce ochi va privi plătitorul de taxe acest pachet de politici aplicate la nivel de oraș-regiune. Dar uh, trebuie să ne gândim că în parcursul, în ciclul obișnuit a vieții democratice pentru alegător la nivel local, când vorbim despre buget, uh, s-ar putea în când în când să mai și pierdem anumit, uh, o anumită cantitate de sprijin față de aceste obiective ambițioase la nivel regional. Mulțumim, domnul Van Nistelrooy, ar vrea să ia cuvântul? Da, vă mulțumesc foarte mult și eu, doamna raportor, pentru pregătirea acestui raport. Și să nu uităm că ne aflăm și într-un moment aparte din punct de vedere politic. Deci trăim, trecem acum prin acest moment de, în care noua comisie tocmai și-a preluat uh, atribuțiile, vedem deci aceste uh, Uh, efecte de restructurare a direcțiilor generale. Acum s-a ajuns la nouă structura comisiei cu șapte, șase vicepreședinți, acești noi vicepreședinți, o funcție nouă care trebuie să coordoneze și să dea un impuls acțiunii noului colegiu de comisari. Cel puțin așa am înțeles din ce ni s-a prezentat. Dezbaterea poate continua, dar oricum uh, această nouă structură a fost deja lansată și a trebuit deci să avem o abordare mai directă, să trecem direct la treabă. Spre exemplu, da, ă, am avut deja această experiență foarte pozitivă cu programul Jessica. Iar acum am, am putea poate să preluăm ă, aceste principii și să le aplicăm la modul general. Și asta înseamnă că, de fapt, când? Mâine trebuie să, chiar de mâine putem începe o serie întreagă de propuneri au fost deja lansate și de către uh, orașe și de către statele membre. Acum a fost uh, lansat și noul plan de investiții al domnului Juncker. Deci cred că în acest moment trebuie să avem o atitudine mai critică și mai directă. Da, trebuie să lucrăm cu această guvernanță la toate nivelurile, dar trebuie să transformăm uh, principiile și în acțiune, în practică. Și eu cred că, spre exemplu, dacă eh, ni se prezintă acest eh, raport în, peste o lună și în, la începutul primăverii îl votăm, trebuie ca el să conțină o viziune foarte clară asupra situației în care ne aflăm și cum anume trebuie să acționăm imediat după aceea. Și cred că da, este aici o temă care deja ar fi trebuit să fie tratată cu mai multă importanță în precedenta legislatură. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune doamna președinte. Dăm cuvântul domnului Briua, sperând, spre președinte, că am pronunțat bine numele domniei sale. Mulțumesc, doamna președintă. Intervenția mea va părea un pic uh, dizidentă față de cele spuse până acum, pentru că eu consider că Uniunea Europeană uh, uh, se ocupă cam de prea multe lucruri și uneori de ceea ce nu privește. Da, coeziunea teritorială face parte dintr-o politică de co- în cogestiune cu statele membre, conform tratatului de funcționare a Uniunii Europene. Și totuși, fac apel și la bunul simț al tuturor, pentru că cum anume putem fi serioși când să vorbim despre o politică urbană la nivelul Uniunii Europene, în vreme ce disparitățile între diferitele orașe și regiuni sunt abisale. Ni se vorbește despre diferite programele Uniunii Europene, când, de fapt, noi nici măcar în propriile noastre state membre nu reușim să uh, articulăm o politică urbană uh, coerentă și demnă. În Franța, spre exemplu, zonele periurbane uh, se află într-o situație foarte gravă în momentul de față și niciunul dintre uh, mecanismele activate de către stat nu reușește să uh, realizeze acest obiectiv de coeziune teritorială. Deci constatăm deja uh, Uh, o situație în care statul dă înapoi, cedează teren, iar la nivel local municipalitățile se află într-o situație foarte grea. Și uh, să știți că sunt și primar al unei comune de 28.000 de locuitori și vă pot asigura că, de fapt, nici măcar nu avem nevoie despre un, de un pseudo-program de politică urbană care să fie elaborat nu se știe unde sus de către oameni deconectați de realitate. Ceea ce ne trebuie tuturor sunt politici la nivel național ambițioase care să poată reinsufla dinamism uh, la acest nivel uh, al guvernanței locale. Da, am ascultat intervenția doamnei Westphal. Domnia sa ne vorbește despre o abordare coordonată din partea orașelor, zonelor urbane. Dar îmi pare rău, eu mă te, cred că nu vom avea astfel această abordare coordonată, ci o abordare forțată din partea orașelor. Ni s-a vorbit iarăși despre Uh, integrarea continuă a tuturor politicilor noastre. Dar îmi pare rău, consider că nu este Uniunea Europeană cea care trebuie să ne dicteze uh, propria sa lege. Vă reamintesc că și în aceste orașe, în aceste municipalități, există aleși locali care au fost mandatați prin uh, alegeri de către poporul suveran. Deci acești aleși la nivel local trebuie să aibă această capacitate de a institui politici la nivel local. De aceea, deci, cred că această integrare crescândă și continuă va sfârși prin a fi contrară spiritului Uniunii Europene. Deci noi refuzăm să fim puși sub uh, o tutelă a unor politici care emană doar de la Uniunea Europeană. Iată, deci, intervenția mea, m-am încercat pe cât de scurtă și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Thank you very much. Uh... Vă mulțumesc foarte mult. Doamna ce aveți cuvântul. Mulțumesc. Sprijin în totalitate nevoia de a pregăti o politică urbană specifică și cred că s-a subliniat o problemă foarte importantă la ultima noastră întâlnire în comisie, când am avut o prezentare cu privire la activitățile preparatorii la nivel de oraș pentru următoarea perioadă. În acea prezentare s-a sublinat faptul că în programele operaționale, adică în documentele strategice scrise de către statele membre, nu se vorbește foarte mult despre politicile urbane. Acest lucru este o problemă, deoarece a fost una dintre cerințele exprimate în regulament, să se includă și politicile urbane. Polonia a făcut acest lucru, de exemplu și așadar am ajuns la documente strategice, așa cum vă spuneam. Avem ca termen 2016 pentru micile specializări și atunci ar trebui să ne punem următoarea întrebare, ar trebui să punem statelor membre următoarea întrebare, să le cerem de fapt să pună la punct documentele lor strategice în așa fel încât acestea să includă și politicile Uh, urbane. Până la sfârșitul 2015, acestea trebuie să includă și specializarea uh, de orașe inteligente. Așadar, ar fi bine ca în același timp să pună la punct și politicile urbane bazate pe principiul parteneriatului. Sunt complet de acord că acest uh, principiu trebuie aplicat pentru o mai bună calitate a documentelor. Încă mai avem timp să modificăm lucrurile și să adăugăm acest aspect în documentele strategice. Trebuie să mai subliniez și că scopul, în mod clar, nu este de a defini politici pentru statele membre și pentru orașele lor, ci scopul nostru, după cum spuneam, nu este acela de a dicta, ci de a ajuta orașele să pună la punct standarde de trai mai bune. Și eu sprijin în totalitate această idee. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Acum, domnul Roas, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun câteva cuvinte cu privire la viziunea mea asupra acestei probleme. Sunt de acord cu importanța problematicii urbane și sunt de acord cu o agenda urbană, dar doamna raportor a subliniat un lucru și antevorbitorii mei de asemenea au subliniat acest lucru mm, și anume nu trebuie să facem acest lucru în detrimentul altor, altor regiuni care au și ele nevoile lor. Politica urbană, bineînțeles, ne preocupă. Bineînțeles, din ce în ce mai multe persoane merg să trăiască la oraș, dar aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că acest fenomen se petrece fără să țină cont de absolut toate dimensiunile. Să nu uităm că viața la oraș nu este aceeași. Creșterea marelor orașe se face în detrimentul, în detrimentul micilor orașe. Scopul politicilor regionale este tocmai acela de a echilibra aceste diferențe. riscăm să creștem prăpastia dintre regiuni dacă nu suntem atenți. Bineînțeles, există mari orașe, în marile orașe, centre istorice transformate uneori în ghetouri. Există gentrificarea acestor centre istorice. Nu trebuie să, să fim de acord cu astfel de fenomene. După cum spuneam, nu trebuie să ignorăm teritoriile cu o mai mică densitate a populației. În încheierea intervenției mele aș dori să spun că trebuie să subliniem această problemă, problemele din ce în ce mai mari ale orașelor care au populații din ce în ce mai mare. Vă mulțumesc. Doamna Bresa, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să fac câteva comentarii. Aș dori să-i cer scuze colegii mele, doamna Westphal, deoarece nu am fost aici la timp ca să ascult intervenția. Din, am avut probleme în trafic. Un prim comentariu decurge din ceea ce am citit în documentul cu privire la politicile de coeziune. În timpul crizei, am constatat că zonele rurale au fost mai rezistente prin comparație cu zonele urbane. Au trecut prin criză mai bine. Acest lucru ar putea să justifice faptul că noi insistăm pe politicile urbane. recuperarea acestor zone urbane va depinde, pe, de, va depinde de eforturile noastre. Apoi, un aspect despre care au vorbit și alți colegi, există foarte multe situații diferite. Există câteva orașe foarte mari care au o situație suburbană complicată. Este vorba de, metropol, de zone metropolitane foarte mari. În aceste situații, politicile noastre urbane trebuie să ia în considerare și aceste zone suburbane. Acolo a avut criza cele mai mari efecte și acolo sunt cele mai mari probleme. După cum spunea și domnul Briua, nimeni nu crede că e nevoie de aceste lucruri. Nimeni nu va obliga acele zone să facă ceva dacă ele dispun de fondurile necesare care să-și rezolve problemele altfel. Însă eu cred că este nevoie de o politică de investiții majoră pentru zonele urbane. Există zone urbane importante pentru împrejurimile lor rurale și și acest lucru trebuie să îl luăm în considerare. Avem zone agricole apropiate de orașe și în aceste cazuri ele se pot dezvolta. Ele pot să ducă la o mai bună dezvoltare a zonelor periurbane. Așadar, trebuie să luăm în considerare toate tipurile diferite de zone urbane care există și trebuie să vedem cum pot fi ele afectate de alte politici. Politica agricolă, de exemplu, poate să ajute la creșterea acestor zone. De asemenea, poate să ajute și în cazul zonelor suburbane mai greu de gestionat, dar nu trebuie să uităm și de situația prin care trec um, zonele metropolitane, deoarece acolo s-au concentra, concentrat efectele crizei. În multe orașe, o bună relație cu împrejurimile rurale are efecte benefice. Acest lucru mi se pare evident pentru toată lumea. Nu putem să ne închipuim orașe complet separate de teritoriul lor împrejuitor. Așadar, avem nevoie de o politică urbană legată și de alte politici, dar aici cred că este evident. Apoi, tot citind uh, raportul privind coeziunea, după cum a spus raportorul din umbră pe, privind coeziunea, am constatat că în toate noile state membre, dezvoltarea s-a concentrat în principal în capitale, în timp ce alte zone urbane au rămas în urmă. Aceste zone urban, urbane nu beneficiază la fel de mult de pe urma investițiilor europene. Trebuie să fim atenți să nu ne limităm eforturile în domeniul urban pe cele mai mari orașe, ci, tre- ci trebuie să ne concentrăm și pe orașele medii către mari și orașele medii. Ele dispun de foarte mult potențial. ele de multe ori trec prin faze de regenerare. De exemplu, dacă sunt părăsite de mari industrie, atunci ele trebuie să facă mari eforturi pentru a se reconverti către alte domenii economice. Trebuie să ne concentrăm așadar pe orașele medii, pentru că altfel totul este acaparat de către orașele mai mari, iar celelalte orașe din țară devin uh, Orașe fantomă. Aici mă refer la țările medii și mici din Uniunea Europeană. La aceste țări există un trend, o tendință ca orașul capitală să fie cel mai mare și trebuie să ținem cont de acest lucru. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnule că aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să fiu cinstit, aș dori să reiau ceea ce au spus domnul Bresa și Ră anterior. Cu știm cu toții prognozele privind migrația, exodul rural ar putea fi fatal pentru zonele rurale. Trebuie să ne întrebăm când se întâmplă aceste fluxuri migratorii ele ar putea fi o problemă socială foarte mare, foarte mare pentru zonele depopulate. Aș dori ca raportarea să se concentreze și pe aceste repercusiuni ale fluxurilor, fluxului, fluxurilor migratorii. Avem aproximativ 6200 de municipalități în Republica Cehă, de exemplu, în, cu această problemă. Problema aceasta nu a fost foarte semnificativă în Republica Cehă, Datele statistice până la ora actuală nu arată astfel de probleme în Republica Cehă, însă peste 10 ani situația s-ar putea schimba mult dramatic. Ideea că 2 milioane de persoane din Republica Cehă s-ar putea muta din zonele rurale către orașe ar putea reprezenta o catastrofă pentru agricultura noastră, pentru țara noastră. Trebuie să fim pregătiți pentru astfel de schimbări. Bineînțeles, nu vreau să pun sub semnul întrebării importanța rolului orașelor, însă ar trebui să ne concentrăm și pe impactul fluxurilor migratorii pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ward! Mulțumesc foarte mult! Eu reprezint nord-vestul Angliei, în care se află marile orașe Liverpool și Manchester, dar și zonele foarte rurale, Lancashire, Cheshire și Cumbria. Nu ar trebui să ne fixăm doar pe ideea de orașe, pe ideea că urban înseamnă municipii, orașe mari, dar aici este vorba și de orașele mai mici. Cred că munca unui membru al Parlamentului este să se asigure că toate centrele urbane, indiferent de populația lor, au de câștigat de pe urma politicilor europene și de pe urma investițiilor europene. Este munca noastră să ne asigurăm că autoritățile locale, liderii, afaceriștii colaborează pentru a se asigura că alegătorii noștri au de câștigat de pe urma acestor oportunități uluitoare. Manchester și Liverpool sunt orașe în care regenerarea a avut loc datorită uh, investițiilor din politicile regionale, iar pentru Cumbria, pentru zona Cumbria, este absolut importantă această, sunt absolut importante aceste investiții. Chiar am participat la o întâlnire în Cambria pe această temă recent și acolo are și faptul că investițiile pentru dezvoltare regională ne oferă o fereastră deschisă către întreaga lume. Așadar, aș dori să spun că alegătorii pe care îi reprezint eu, atât din zonele periferice cât și din marile orașe, sunt foarte îngrijorați ca banii pentru dezvoltare regională să fie folosiți corect, iar reprezentanții aleși de către ei să lucreze din greu în așa fel încât banii să ajungă acolo unde trebuie. Mulțumesc, doamnă Crel. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori foarte pe scurt să iau și eu cuvântul. Discuția acum la sfârșit mi s-a părut că a da, divaga puțin. Avem un raport și ne dorim un raport în ceea ce privește dimensiunea urbană. E bine, pentru că pune degetul pe rană, vorbește de diferența de nume între DG Regio, DG Urban, se fac recomandări pentru a exista într-adevăr o dimensiune urbană în politicile Uniunii Europene în, și în direcțiile generale. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să se facă lucruri importante și în alte domenii. Dacă Comisia crede că e foarte important să aibă un raport în ceea ce privește zonele rurale sau despre colaborarea între uh, zonele urbane și rurale, da, trebuie să facem acest lucru, însă acum avem nevoie de un raport pe dimensiunea suficient să ne punem întrebările de care nevoie în legătură cu ele. Ne așteptăm ca orașele să-și aducă aportul în masă foarte mare la protecția climatică, să-și aducă aportul în ceea ce privește cercetarea și tehnologia, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Toate acestea sunt lucruri care uh, le discutăm, însă nu avem un răspuns clar din partea Comisiei ce se înțelege exact sub această agendă urbană. De aceea eu cred că e important să avem acest raport astfel încât să abordăm toate acele elemente de care avem nevoie neapărat în următorii patru ani. Și de aia cred că trebuie să ne concentrăm pe această dimensiune și o sprijin pe doamna raportor să meargă mai departe pe calea pe care ne-a prezentat-o azi. Toate celelalte elemente. Cu siguranță va exista și un raport în ceea ce privește dezvoltarea eh, demografică în comisia noastră. Da, e clar că e un lucru important. Apoi locurile care devin părăsite în Uniunea Europeană, da, sunt și ele importante și sunt importante și din punct de vedere urban și rural. Însă, în cazul acestui raport al doamnei Westphal, cred că trebuie să ne concentrăm pe dimensiunea urbană. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Mulțumesc, Doamnelor și domnilor. Da, într-adevăr, e importantă politica urbană, o politică axată pe orașe. Toți cei care au vorbit astăzi cred că au dreptate. Putem să avem instrumente foarte importante pentru dimensiunea urbană a politicilor. Cu toții suntem de acord că trebuie să existe o politică urbană, ea trebuie să fie una orizontală și trebuie să apară și în toate celelalte domenii politice abordate de Comisia Europeană. Trebuie să-și găsească locul în ele. o definiție, o definiție despre care vorbea și domnul Albrecht, o definiție funcțională e foarte importantă. Statele, nu, orașele nu sunt niște insule, nu pot să funcționeze izolat. Când vorbim de o dimensiune urbană care să ajute creșterea economică, atunci trebuie să subliniem și să subliniem acest aspect care a fost de mai multe ori menționat, trebuie să fie această politică urbană compatibilă cu politica pentru zonele rurale. Administrațiile locale trebuie să colaboreze. Locuitorii orașelor trebuie să poată comunica cu împrejurimile. E vorba de locuințe, de locurile de muncă. Astăzi nu există o definiție a, clară a unui oraș sau a unei zone urbane. Și apoi, funcționalitatea. Aceasta este cuvântul cheie. Acesta este cuvântul cheie. Dacă ne dorim o abordare pragmatică, atunci trebuie să pornim de la condițiile de care e nevoie. La nivel local trebuie să existe o colaborare foarte bună, o colaborare de pe, de pe care se poate profita în ceea ce se decide la Bruxelles. Domnule Albrecht, ați cerut cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că E foarte important o explicație, o clarificare. Politica regională nu e politica regiunilor, e politica pentru regiuni. Politica urbană pentru care milităm nu e politica orașelor. Nimeni nu vrea să se atingă de orașe. E o neînțelegere totală. Nimeni la nivel european nu vrea să atingă orașele. E o politică pentru orașe, adică cum să fie sprijinite orașele. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință să motivăm statele membre și guvernele astfel încât să ofere o mai mare independență și o mai mare putere de decizie orașelor. Uniunea Europeană este cea care încearcă să ofere un mai mare spațiu de manevră orașelor. Aceasta e politica europeană, nu să se intervină la nivel de orașe, ceea ce ar fi împotriva principiului subsidiarității. Mulțumesc, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Bine, vă mulțumesc. Atunci dau cuvântul reprezentanților comisiei ca să ne prezinte avizul comisiei. Domnule Vodislav Piscorț, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc um, și dumneavoastră, membrilor Comisiei Regi, am ascultat cu mare atenție prezentarea și și discuția care a avut loc. Acum ne aflăm în procesul de finalizare a consultației publice care a fost lansată odată cu comunicarea care a fost publicată în iulie. Consultația a ținut până la sfârșitul lunii septembrie. Există un număr mare de contribuții, mai mult de 220 de contribuții au fost primite, mai mult de jumătate din statele membre ne-au transmis um, avizele lor și am primit avize din partea multor instituții, asociații. Există și un aviz din partea Comitetului Regiunilor pe această temă și Comitetul Economic și Social a pregătit un aviz. Așteptăm cu nerăbdare și raportul comisiei dumneavoastră. Încă nu am încheiat analizarea rezultatelor consultației publice, însă putem deja să vedem că mai trebuie făcute multe astfel încât să putem fi bine pregătiți să facem ceea ce se așteaptă de la noi. La ce mă refer? Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre faptul că politicile europene conțin anumite contradicții care au o influență negativă asupra orașelor. Există o discuție despre cum să se țină cont mai bine de nevoile zonelor urbane atunci când se face politică europeană. Aici intervin metodele. Avem metode bune astfel încât să putem ține cont de dimensiunea urbană când facem evaluări ale impactului în ceea ce privește politi- inițiativele politice. Uh, și Comitetul Regiunilor s-a implicat foarte mult în acest exercițiu. Am dorit să avem informații mai bune în ceea ce privește modul de operare, cum poate fi acesta îmbunătățit, astfel încât să analizăm care e impactul politicilor asupra orașelor. Există un mesaj clar în urma consultării, publice că ar trebui să existe mai multă coerență și mai multă coordonare între diferitele servicii ale Comisiei în abordarea lor în ceea ce privește de dimensiunea urbană. Domnul Olbrich și alții au menționat acest element astăzi luăm problema în serios. Avem un uh, grup, un intergrup pentru dezvoltare rurală urbană în Comisia Europeană. Avem posibilitatea ca încă de la început, dintr-un stadiu timpuriu, să inițiem această discuție și să încercăm să nu avem termeni contradictorii, să încercăm să ne asigurăm că există o anumită coerență numele DG Rege și DG, Regi și DG Urban. Aceasta nu a fost doar o cosmetizare, ci e un lucru important care arată că ne-am luat angajamentul în cadrul comisiei să facem ceea ce se așteaptă de la noi și să facem totul așa cum trebuie. Ne vom face temele de casă și vom informa comisia dumneavoastră în ceea ce privește progresul pe care îl înregistrăm. Apoi aș dori să mai subliniez în final faptul că vom analiza cu atenție raportul pe care îl veți prezenta și comisia noastră va răspunde la raportul dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune doamna președinte. Vom urmări acțiunile și eforturile comisiei. Să vedem cum merg lucrurile. O parte din munca noastră e să pregătim rapoarte din propria inițiativă. Sper că dezbaterea de astăzi va fi utilă doamnei raportor și raportorilor din umbră în pregătirea raportului. Ne așteptăm ca raportul să fie gata în luna februarie. Sper că în primele luni ale anului vom fi pregătiți, vom avea raportul nostru gata. Doamnă Vestfal, aveți cuvântul. Mulțumesc încă o dată foarte pe scurt. Cred că lungimea acestei discuții, contribuțiile atât de numeroase, au arătat cât de importantă e agenda urbană. Dar vreau să mai spun foarte repede, clar și pe scurt. Am spus și în introducere, îmi pare rău că nu toți colegii au fost prezenți, însă pentru mine și pentru noi, cei din comisie, e foarte important ca niciodată și în niciun caz să există o diviziune între zonele rurale și cele urbane. Sunt importante ambele dimensiuni și zonele urbane și zonele rurale să se afle pe aceeași scară. Nu vorbim de nicio contradicție între termeni. Toate politicile europene au încercat să facă o asemenea diferențiere. De aceea noi nu trebuie să ne lăsăm antrenați în toată această discuție. Orașele, indiferent de dimensiunea lor, am spus și despre acest aspect, nu vorbim doar de cele mari, ci și de cele mijlocii și mici, toate orașele sunt motoare ale regiunilor în care se află, așa că și zonele rurale profită de pe urmea lor. Tocmai acesta e subiectul nostru și Ian a spus foarte clar. Orașele, indiferent de dimensiune și dacă au doar 3.000 de locuitori și acestea pot să fie orașe, pentru că regiunile sunt cele care hotărăsc ce e un oraș, nu noi hotărâm acest fapt. Pe viitor, orașele trebuie să aibă posibilitatea să ia măsurile de care e nevoie. Exact aceasta a fost discuția pe care am avut-o în ceea ce privește fondurile structurale în regulamentul general. Statele membre sunt cele care ne-au spus de fiecare dată, nu, nu vrem asta, însă noi, Parlamentul European, noi ne dorim ca orașele să aibă acest instrument la îndemână. Dacă se folosesc de, nu, sau de el sau nu, e la, la atitudinea lor. Tocmai de aceea există acest raport și cred că toate acestea au, re, au reșit din discuțiile avute astăzi. E un raport foarte important și vom vedea cum vor, va arăta acesta. Vom discuta la următoarea reuniune a raportelor din umbră. Cred că e un raport bun pentru că vorbim de un progres pentru orașe în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune doamna președinte. A fost o încheiere bună pentru discuția noastră de astăzi și vă doresc toate cele bune. Trecem acum la al doilea punct important de pe ordinea de zi. E din nou un schimb de opinii în ceea ce privește un raport din propria inițiativă tot la trei ani Comisia publică un raport în ceea ce privește politica de coeziune. Al uh, șaselea raport e cel care analizează ce s-a întâmplat cu politica de coeziune în 2007-2013. Politica de coeziune a crescut impactul um, producției, asta de la instaurarea crizei. Există o tendință de, o tendință de diferențe accentuate la nivel regional. Vorbește și de următoarea generație, 2013-2020, în această politică. Se arată cum um, sprijinul va merge de la proiecte foarte mari spre domenii ca energie și IMM-uri. Astăzi, raportorul nostru, domnul Deutsch, ne va spune niște considerații preliminare în ceea ce privește investițiile pentru locuri de muncă. În februarie ne va prezenta raportul la reuniunea pe care o vom avea, o vom avea atunci și apoi vom vota în luna mai. Avem reprezentanți din partea Comisiei de la DG Regio și DG Ocupare avem pe doamna Angel Catalina Rubianes de la DG Regio și pe doamna Reza Coleva din partea DG Regio. Așa că îi dau cuvântul acum domnului raportor, domnul Deutsch, să facă niște observații. Mulțumesc, stimați colegi. Comisia Europeană a publicat raportul privind coeziunea. E un document foarte important uh, în ceea ce privește istoria politicii de coeziune. Al cincilea raport a fost publicat în noiembrie. Comisia Europeană a listat acolo obiectivele pentru politica de coeziune după anul 2015. Din uh, ianuarie 2014, politica de coeziune a Uniunii Europene a luat o formă nouă. Acum ne aflăm în fața celui de-al șaselea raport și acesta este un document foarte important. Al șaselea raport privind coeziunea e, după părerea mea, o oportunitate de a da un nou suflu politicii de coeziune în Uniunea Europeană. Articolul 175 din Tratatul European spune că tot la trei ani Comisia trebuie să trimită un raport Parlamentului și Consiliului și Comitetului Regiunilor în ceea ce privește coeziunea socială, economică și regională și progresul care a fost făcut. Acum începem un schimb de opinii cu privire la cel de-al șaselea raport privind coeziunea și poziția Parlamentului cu privire la acest raport. Raportul aduce în discuție efectele negative ale crizei, analizează politica de coeziune în comparație cu obiectivele politicilor Europa 2020. Politica de coeziune e neapărat necesară. Aceasta și-a adus contribuția în ceea ce privește ameliorarea efectelor crizei. În raport se vorbește de finanțarea investițiilor. E o sursă foarte importantă de finanțare a investițiilor. Statele membre au trebuit să își taie bugetele. Fără politica de coeziune, criza ar fi avut un impact și mai negativ asupra statelor membre. În pofida rezultatelor, criza a încetinit și a stopat procesul de convergență. Șomajul a crescut în toate regiunile, mai ales în regiunile cel mai puțin dezvoltate. Obiectivele strategiei 2020 sunt greu de atins. Pentru a contribui la obiectivele de coeziune avem nevoie de un progres constant. Stimați colegi, aș dori să fac două declarații importante care sunt la baza raportului meu, lucrurile pe care mă voi concentra pe parcursul muncii mele. În primul rând, trebuie să rezolvăm o problemă care tot apare legată de lichiditatea asta dacă vrem să relansăm creșterea. În ceea ce privește perioada 2007-2013, avem un backlog de plăți de 23,4 miliarde de euro. Astfel ne scade credibilitatea și scade durabilitatea politicii de coeziune. Politica de coeziune e neapărat necesară și și-a arătat rolul în ceea ce privește ameliorarea efectelor crizei și-a arătat contribuția și e importantă pentru strategia UE 2020. Aceste plăți întârziate sunt o mare problemă pentru că duc la încetiniri în punerea în aplicare a programelor și e un lucru problematic pentru beneficiarii programelor. Întârzierile plăților din perioada 2007-2013 există o întârziere în implementarea programelor și pentru perioada prezentă. Astfel este subminată credibilitatea politicii de coeziune. Disciplina fiscală nu înseamnă doar reglementare, ci înseamnă și limite în timp în ceea ce privește achitarea factorilor. Apoi, cealaltă declarație importantă este că trebuie să consolidăm rolul principal al politicii de coeziune, și anume coeziune socioeconomică și regională, în fiecare regiune mai ales în ceea ce privește regiunile cel mai puțin dezvoltate. În uh, ultimii ani, această politică a fost legată de strategiile existente în Uniunea Europeană. Politica de coeziune este câteodată văzută ca fiind un instrument pentru implement, punerea în aplicare a strategiei UE 2020. Există o asemenea indicație în raport și anume că ne-am dorit să ne întoarcem la obiectivul de la început al politicii de coeziune. Și aș dori să pun accentul pe acest rol principal al politicii de coeziune și contribuția acestea la politicile UE. Obiectivul principal era reducerea diferențelor la nivel regional în Uniunea Europeană. Trebuie să vedem cum ne putem aduce contribuția în ceea ce privește punerea în aplicare a strategiei UE 2020 într-un mod inteligent și inclusiv. Un alt aspect important pe care vreau să-l pun în discuție în raportul meu e cel care urmează. Viitorul politicii de coeziune. E o sarcină importantă să discutăm despre viitorul politicii de coeziune și despre cum acesta este legat de planul domnului Juncker. Va exista un fond de investiții strategice care cuprinde 350 de miliarde de euro, astfel încât să fie sprijinită competitivitatea și îmbunătățită infrastructura. Politica de coeziune are obiective similare din 325 de milioane de euro, un buget similar pentru perioada 2014-2020, 325 miliarde de euro. Trebuie să clarificăm acest fapt care apare în planul lui Juncker. Încă din acest moment observăm că există probleme, au fost aprobate programe, însă cu întârziere. Politica de coeziune trebuie să fie concentrată pe, implementa- pe punere în aplicare. Trebuie să ne amintim că anul 2019 va fi un an foarte important. Va exista un nou Parlament și o nouă Comisie Europeană. Acestea vor trebui să ducă la îndeplinire strategia UE 2020. Acest nou Parlament și această nouă Comisie uh, vor trebui să discute despre noul cadru financiar multianual, despre politica de coeziune după 2020. Acestea sunt doar câteva exemple în ceea ce privește sarcinile importante pentru noile instituții. Și de aceea încurajez pe toți colegii mei să înceapă să se gândească la ce se va întâmpla cu politica de coeziune după anul 2020 Trebuie să ne concentrăm pe comunități formate din indivizi, să începem să construim pornind de la prosperitatea indivizilor, din care rezultă prosperitatea unei întregi comunități. Al șaselea raport de coeziune este unul exhaustiv, discută despre, și despre alte subiecte, cum ar fi îmbunătățirea orientării pe rezultate, obiectiv, faptul că politica de coziune trebuie să aibă obiective și rezultate concrete. E foarte important pentru Parlamentul European să înțeleagă procesul prin care fondurile structurale și de investiții europene sunt legate de dispozițiile existente în ceea ce privește guvernanța responsabilă. Există acolo condiții importante în ceea ce privește factorii macroeconomici. E foarte important să există o transparență deplină în cazul în care există riscul de suspendare a fondurilor. Actorii importanți din punct de vedere politic trebuie să fie conștienți de faptul că Parlamentul se așteaptă la un schimb de informații și pe acest subiect, așa cum se întâmplă în cazul celorlalte. Ocuparea ocupă un loc important în raportul meu. Este direct legată de IMM-uri, de educație și de creștere inclusivă. Politica de coeziune trebuie să aibă instrumente. Aceste instrumente trebuie să fie folosite în mod eficient, astfel încât să îmbunătățească ocuparea locurilor de muncă și să asigură creștere economică. Stimați colegi, sunt convins că trebuie să dăm un nou impuls politicii de coeziune în noua perioadă de programare 2013-2020. Trebuie să folosim la maxim posibilitățile pe care le oferă politica de coeziune, să oferim garanții astfel încât toate fondurile europene, structurale și de investiții să fie folosite în cofinanțare și să ducă la rezultate concrete. Aștept cu nerăbdare părerile colegilor mei în ceea ce privește al șaselea raport de coeziune acum la începutul consultărilor și aștept de asemenea cu nerăbdare și luna următoare când vom colabora. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune doamna președinte, mulțumim pentru prezentare și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. umbră doamnă Se președinte, eh, eu partirei doamna una Mulțumesc, eh, doamna președinte. Aș începe cu o primă remarcă după ce am ascultat intervenția colegului nostru politica de coeziune până în prezent, până de fapt, până la începutul crizei, a garantat în mare parte uh, reducerea acestor disparități existente între statele membre și a contribuit la creșterea economică. Chiar dacă diferențele, disparitățile respective rămân însemnate. Ulterior, uh, începutul crizei, situația s-a schimbat mult. Aceste diferențe existente între regiuni sunt din nou pe, uh, pe cale să se accentueze și criza tot nu s-a terminat. Prin urmare, obiectivele programate în strategia uh, Europa 2020 din nou se îndepărtează de noi. Și uh, Revin, criza aceasta a afectat în principal zonele urbane, în vreme ce eh, zonele eh, rurale au eh, rezistat mai bine acestei crize. Trebuie, deci, într-adevăr, să dăm un nou impuls politicii de coeziune, mai ales pentru marele orașe din Europa. O a treia observație a avut loc în uh, materie, au avut loc progrese în, uh, mai ales în materie de școlarizare și de capacități de inovare. Însă această capacitate de inovare s-a concentrat în anumite regiuni urbane cele mai puternice, cele mai bine dezvoltate. Iar acest lucru este o problemă pentru că ar trebui să extindem aceste capacități de inovare și către regiuni uh, periferice sau marginale și uh, ar trebui să se țină cont de acest aspect în noua politică de coeziune și în liniile sale directoare. Nu cred că aș avea multe alte observații de făcut pentru moment, dar, așa cum spunea și colegul nostru Adineauri, criza aceasta în cea mai mare parte dintre statele membre a uh, obligat uh, statul să-și reducă nivelul de investiții. Iar asta înseamnă în principal că în multe regiuni europene investițiile uh, care erau legate de politica de coeziune au rămas, dacă nu cumva singurele investiții, în orice caz au, au rămas instrumentul majoritar pentru investiții în aceste regiuni. Uh, lucru care este contradictoriu cu o politică de coeziune care este intenționată ca fiind un instrument complementar față de politica statelor. Deci nu ar trebui ca pe timp de crize politica de coeziune să înlocuiască pur și simplu investițiile care ar trebui în continuare să fie făcute de către stat. Deci, încă un punct pe care țineam să-l supun atenției dumneavoastră și sperăm să lucrăm pe această temă și cu Comisia și cu noua comisară. Apoi, uh, politica de coeziune uh, de-a lungul anilor uh, a trecut de la un statut în care se aplica, să spunem, regiunilor celor mai puțin dezvoltate, iar acum este o politică aplicată în toate regiunile, inclusiv în cele mai dezvoltate, dar care pot să se confrunte și ele cu anumite dificultăți de adaptare în funcție de situație. Cred că această transformare a reprezentat un succes și succesul acesta s-a datorat în bună parte Parlamentului care a susținut această politică regională în beneficiul tuturor regiunilor. De aceea cred că trebuie să reamintim în primul rând importanța acestei uh, aplicări reale a principiilor de uh, guvernanță pe, pe mai multe niveluri. Asta înseamnă că nu trebuie să ne focalizăm nici doar pe uh, regiuni, așa cum spunea și antevorbitorii, dar trebuie să implicăm într-adevăr și orașele mai mult și mai bine în planificare, în programarea viitoarei politici de coeziune. Deci nu trebuie să le implicăm orașele doar în utilizarea resurselor disponibile. Apar aici două probleme. Riscul de recentralizare din partea autorităților uh, centrale ale statelor, care state care, având acum mai puține resurse pentru investiții, pot să aibă această tendință de a capta la nivel central uh, programele acestea de investiții. Și al doilea risc este legat de uh, condiționalitățile macroeconomice. Inter- mm, intervenție fără microfon. Spuneam deci că uh, regiunile trebuie să fie și ele implicate în evaluările care se vor face privind uh, a punerea în aplicare a acestei condiționalități macroeconomice. De aceea cred că pe viitor uh, marea provocare în acest domeniu va fi să reușim să verificăm și nu numai că fondurile au fost bine cheltuite, dar totodată să vedem și care au fost rezultatele concrete obținute din aceste finanțări în continuare o altă provocare o constituie deci, lărgirea acestor finanțări la toate regiunile. Și în al treilea rând, așa cum spunea și colegul nostru Adenau și sunt de acord, trebuie să conectăm această politică de coeziune cu planul domnului Juncker, pentru că observ că planul Juncker își propune să favorizeze acest aspect al conectivității în Europa. Asta atât în domenii cum ar fi transporturile, uh, rețelele inteligente, cât și uh, rețelele uh, de distribuție electrică sau acoperirea cu internet de bandă largă. Deci, în cadrul politicii de coeziune, aceasta ar putea să uh, ajute la reducerea disparităților între statele membre și regiunile europene. Pentru că multe din aceste disparități nu vin doar din problemele locale, dar și din dificultatea pe care o au regiunile marginale să fie conectate cu celelalte. Credeți deci, că trebuie uh, să insistăm pe uh, această conexiune care trebuie sprijinită între politica de coeziune și uh, planul Juncker și marele proiecte europene? Doamna Tomașici are cuvântul. acest al șaselea raport prin politica de coeziune subliniază valoarea adăugată a programelor și pune deci, accentul și pe realizările obținute în domeniul creșterii economice și creării uh, de noi locuri de muncă. Știind într-adevăr că uh, criza care a intervenit a împiedicat multe regiuni sau state membre să atingă obiectivele deja prevăzute uh, în strategia 2020. Deci politica de coeziune și fondurile de investiții europene au fost instrumente cheie pentru obținerea, atingerea acestor ținte din strategia 2020. Și pe viitor, ca să fim mai eficienți în utilizarea acestor fonduri, trebuie să îmbunătățim coordonarea la nivel național și regional, totodată garantând și coerența. Deci, uh, nu pot decât să salut instituirea unui grup de lucru în cadrul Digi Regio, care să ajute statele membre să uh, tragă învățămintele uh, din uh, precedenta perioadă de programare în așa fel încât să se poată mai bine evita amânările, întreruperile. Să sperăm deci că în noua perioadă de programare lucrurile vor merge într-un mod mai eficient. Pentru că, da, uh, unele state membre s-au descurcat mai bine, în anumite cazuri unele state membre au, uh, reușit să atragă 50%, din fonduri, pe când în vreme ce alte state membre nu au reușit să treacă de 21% din uh, fondurile disponibile. De aceea, deci trebuie să care sunt prioritățile strategice, care sunt uh, modurile de decizie cele mai eficiente și uh, în așa fel să ajutăm regiunile să-și atingă potențialul maxim. Mulțumim. Yeah, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Sigur că da, acest al șaselea raport privind politica de coeziune ne oferă o, deja o perspectivă asupra precedentei programări, dar se referă și la provocările cu care ne confruntăm în următoarea perioadă. Mai ales că trecem de prin această perioadă critică recesiune economică, criza care a afectat mai ales uh, sectorul investițiilor publice, ceea ce a condus între altele uh, și mai ales la creșterea șomajului în rândul tinerilor. Cred deci că este foarte bine venit să uh, avem această, că am avut această reorientare dinspre marele proiecte de infrastructură spre sprijinirea IMM-urilor, proiectelor inovative și Uh, mai ales proiecte inovative în ce privește o uh, mai bună incluziune socială și politicile sociale în general. Pe de altă parte, cred că uh, dacă chiar vrem să atingem niște obiective, trebuie să definim ținte specifice și să avem și o abordare cât mai inteligentă, în așa fel încât să avem obiective clare, mai bine măsurabile și sper, deci, că următorul raport, al șaptelea, uh, care urmează, ne va oferi uh, o prezentare mai clară, uh, orientată în acest sens. Vreau doar să subliniez câteva aspecte și să spun, deci, că, da, mi se pare că suntem pe calea cea bună, și, ă, de exemplu, trebuie să ne concentrăm și pe aceste viitoare programe operaționale, să vedem cum încep ele, acestea care sunt bazate pe acordurile de cooperare între ă, nivelul Uniunii Europene și statele membre și care vizează deci proiecte specifice la nivel de inovare regională și abordări inteligente, mai ales în ce privește ă, strategiile privind rețeaua de transporturi. Deci, aceste proiecte care vor avea o finanțare specifică rezultate din acordurile de cooperare. Da, cred că deja s-a îmbunătățit uh, procesul în general de finanțare, însă încă mai am uh, câteva îngrijorări, mai ales în țara din care provin. Uh, la nivel regional, de multe ori, beneficiarii se confruntă cu un proces prea greoi de audit, timpul este scurt, deci până la urmă, încă pentru IMM-uri rămâne un proces dificil să obțină această finanțare. Și cred că aici este o problemă de echilibru. Cum se spune în limba franceză, le just echilibre. Deci, da, trebuie să uh, avem și controle și audituri, bineînțeles, Uh, sunt instrumente necesare, în mod clar, dar pe de altă parte avem nevoie și de uh, capacități de management de proiect uh, cât mai eficiente și trebuie să ne concentrăm până la urmă pe acest potențial de creștere care este vizat. Este important ca principalele obiective, adică îmbunătățirea creșterii economice și a prosperității, prosperității pentru cetățeni, se poată fi atinse. Deci sunt idei care trebuie să fie permanent în mintea noastră și, totodată, bineînțeles, nu mai este nevoie să repet însemnătatea politicilor uh, urbane, dar uh, trebuie, într-adevăr, să cooperăm cu Comisia Europeană și o încurajăm să coopereze mai activ cu orașele, să le asocieze mai mult în implementarea acestor politici. Și încă o ultimă observație critică. ne-am uh, uh, fixat deja obiective foarte importante ca, ca un minim de 5% din aceste fonduri să uh, fie direcționate către orașe în așa fel încât să se realizeze programe de investiții integrate. Ori, în anumite țări, în precedenta programare, acest prag, acest cuantum era mult mai ridicat. Și s-a întâmplat deja ne temem că acest 5% uh, ar putea conduce în anumite țări, în anumite regiuni, să ducă de fapt la o scădere a implicării uh, administrației locale. Deci, în opinia mea, s-ar putea ca acest prag să nu fie suficient de ambițios pentru a stimula implicarea uh, atât autorităților naționale cât și a celor regionale. Pentru că mm, s-ar putea să-și spună uneori partenerii regionali la nivel de stat membru dacă doar 5% poate nu e așa de important. Și de aceea cred că dacă punctul de plecare este, consider, strategia noastră, trebuie să ne întrebăm foarte bine care este obiectivul pe care ne dorim de dezvoltare în zonele urbane în câțiva ani. Și să facem în așa fel încât să putem direcționa în această direcție un cuantum suficient. Pentru că dacă vorbim despre creșterea economică, despre prosperitate, bineînțeles vor interveni în multe programe și cea mai mare parte dintre ele în zonele urbane. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, următorul raportor din umbră, domnul Huaristi Abals, dacă reușesc să pronunț cât de cât bine. Da, mulțumesc, doamna președinte, ați pronunțat corect. Trebuie spus de la bun început că efectul crizei ar fi și mai grav dacă n-ar fi fost politica de coeziune. Totodată putem spune și că politica de coeziune este una dintre politicile europene care a funcționat cel mai puțin bine. Dacă stăm și ne uităm uh, la prăpastia care continuă să se lărgească la nivel economic între diferitele regiuni, așa că nu avem de ce să ne simțim chiar așa de mândri multe state membre, de fapt, au, au gestionat uh, în mod uh, necorespunzător aceste fonduri din politica de coeziune. E drept, politica de coeziune trebuie să se aplice și să beneficieze tuturor, iar asta ce înseamnă? <clears throat> Statul, la nivel de putere central, nu trebuie să păstreze totul pentru el. Însă, uneori, acest proces de centralizare face să se scape din vedere a dimensiunile regionale și locale ale politicilor de coeziune. Și e adevărat, regiunile, orașele trebuie să fie mult mai mult implicate și încă de la începutul procesului, așa cum s-a subliniat deja aici. De asemenea, deocamdată cred că acest raport nu ține suficient seamă de cooperarea transfrontalieră, care totuși era una dintre valorile de bază în sânul acestei politici de coeziune și mi se pare că pe undeva e pe cale să dispară de pe radar. Cred de asemenea că trebuie să fim foarte prudenți apropo de această idee să conectăm planul Juncker și politica de coeziune. Să nu uităm că dacă facem această conectare, asta ar însemna să realocăm fonduri de coeziune către planul Juncker. Ori Comitetul Regiunilor și-a exprimat deja îngrijorare pe această temă. Mai mult, trebuie să rezolvăm în, primul, în mod prioritar problemele de lichidități și întârzierele la plăți. De aceea cred că ar trebui revăzut planul de acțiune cu propuneri mai concrete și mai credibile. Dăm cuvântul doamnei Ranche. Mulțumesc, doamna președintă. Cred că în dezbaterea care a avut loc s-au atins punctele principale. Cred că la acest uh, raport, raportul pe care îl facem noi, Parlamentul, trebuie să uh, Spunem de ce e atât de important pentru noi Parlamentul. Trebuie să ne întrebăm și s-a discutat deja și înainte cum poate fi folositor acest raport astfel încât să ne ajute în viitor. Planul de investiții al lui Juncker a fost prezentat, avem experiența în ceea ce privește politica de coeziune și politica regională din ultimii ani. Ce fel de lecții putem învăța de aici? Unii dintre colegi au spus că politica regională e un contrabalans puternic pentru politica de austeritate din ultimii ani, care a reușit să ajute la evitarea unor situa- înrăutățirii situației. Investițiile vin din uh, fondurile europene și cred că acest lucru ne arată foarte clar că există niște viduri foarte mari în anumite state din Uniunea Europeană, acolo unde nu este pusă în aplicare politica de coeziune. Cred că trebuie să spunem și faptul că politica europeană trebuie să aibă o coerență mai bună în multe domenii. Pe de o parte nu să punem uh, uh, fonduri la dispoziție și apoi și apoi acestea să nu poată fi folosite în anumite regiuni din cauza politicilor de austeritate. Apoi se mai uh, pune problema bunei guvernanțe. Uh, în uh, raport apare și frauda și lupta împotriva corupției. Cred că um, raportul Curții Europene de Justiție ne-a dat și mai multe teme de casă. Cred că e foarte important ca în avizul nostru să din avizul nostru să reasă foarte clar, mai ales în ceea ce privește rata de eroare despre care s-a vorbit, aceasta e o temă centrală și trebuie să luptăm împotriva evaziunii financiare și a corupției. Economia verde, din nou un punct central în evaluare, raport, din perspectiva noastră, nu ocupă un loc suficient de important. Trebuie să se pună accentul și pe energiile regenerabile, care sunt o parte foarte importantă. Uh, Economia verde trebuie să ocupe un loc mai important atunci când vorbim despre durabilitate, trebuie să vorbim și despre biodiversitate, pentru că economia noastră trebuie să arate astfel încât să asigurăm o durabilitate pentru următoarele generații în ceea ce privește resursele de pe pământ. Apoi, pentru vers un alt punct neapărat esențial este principiul parteneriatului și punerea în aplicare acestuia. Am uh, tot avut rapoarte în care spuneam că acesta nu este pus în aplicare așa cum ar trebui. Și cred că și aici trebuie să ne folosim de acest raport, noi, Comisia Regională, să spunem că e foarte important astfel încât să există o politică regională de succes. E neapărat nevoie de colaborare cu actorii locali. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Vă mulțumim foarte mult. Nu mai văd în sală Mă uit după doamna Dinolfi. Mm, se pare că nu este prezentă. Să continuăm atunci cu alte intervenții. Domnul Bancolobos. Mulțumesc, doamna președintă. De fapt, sunt foarte de acord cu uh, intervenția doamnei Bresu și cred că acest uh, al șaselea raport privind politica de coeziune uh, scoate în evidență o serie de puncte îngrijorătoare. Investițiile publice în Uniunea Europeană a scăzut cu 20% uh, între 2008 și 2013, iar anumite țări ca Spania, Irlanda, Grecia s-a ajuns la o scădere de până la 60% din investiția publică. Mi se pare deci extrem de grav. Politicile de investiții care sunt actualmente în desfășurare. De fapt, <laughs> am putea spune că n-au supraviețuit decât uh, mulțumit uh, politicii de coeziune. Asta ce înseamnă? Că vedem aici consecințele politicilor de austeritate despre care s-a discutat atât și prin care, de fapt, se subminează uh, coeziunea teritorială și solidaritatea. Asta mai ales în țările din sudul Europei. Aceste politici de austeritate au împiedicat, în opinia mea, Europa să treacă peste această criză. Au împiedicat Europa să uh, scape de recesiune. Cum spuneam, anumite aspecte subliniate în raport sunt foarte îngrijorătoare, mai ales creșterea șomajului, uh, reducerile, tăierile bugetare în toate serviciile publice, deci, de fapt, avem de-a face cu o politică generală de descreștere economică, care nu poate decât să contravină politicii de coeziune. Și tocmai de aceea sunt uh, perfect convins că trebuie să avem, da, o, o sinergie între politica de coeziune și planul de investiții al domnului Juncker. Asta ar putea contribui la eliminarea anumitor îngrijorări destul de pronunțate în unele țări din Uniune. În continuare, ni se repetă la nesfârșit în cadrul acestei comisii, dar să nu uităm că anumite promisiuni care ne-au fost făcute nu au fost respectate și asta mai ales în ce privește plățile. Avem probleme cu plăți de aproximativ 25 de milioane de euro și s-a spus de asemenea și în cadrul precedentei legislaturi se registrează întârzieri și în programele operaționale care deja au început în noua programare. Asta înseamnă că anumite programe nu reușesc să-și uh, obțină aceste finanțări promise. Este un problemă care trebuie rezolvată cât mai curând. Sunt aspecte esențiale dacă vrem să avem această politică de coeziune și de convergență. Va trebui, de fapt, să recâștigăm încrederea cetățenilor pentru aceste proiecte europene. Vă mulțumesc! Ma eu vorrei soffermarmi. Mulțumesc, doamna președinte. Eu aș dori în intervenția mea să mă concentrez pe aspectele care vizează IMM-urile. Antevorbitorii mei au uh, spus că este nevoie să actualizăm, practic, potențialul pe care îl, îl are fondul de coeziune. În cel de-al șaselea raport se vorbește despre trecerea de la 17 miliarde la 114 miliarde de euro în următorii șapte ani, iar aceste resurse financiare urmează să fie direcționate către IMM-uri în principal. De ce acest lucru? Ei bine, recesiunea a distrus practic sistemul economic. Însă, economia europeană se bazează în 98% din cazuri pe IMM-uri, iar ele nu dispun de mari uh, instrumente de manevră, nu au o abordare managerială, nu au întotdeauna la dispoziție uneltele necesare ca să își placeze produsele pe o piață din ce în ce mai globală. De aceea, cred că politicile de coeziune ar trebui să se concentreze tocmai pe această zonă a economiei. Ar trebui să ofere programe de mentorat, ar trebui să ofere programe de pregătire. Bineînțeles, există mari proiecte, există situații în care este nevoie de mari resurse, însă trebuie să fim pregătiți ca să gestionăm aceste resurse și să înțelegem terminologia folosită de Uniunea Europeană și care sunt obiectivele Europei. De mult prea multe ori, aceste aspecte nu sunt uh, interconectate în mod uh, satisfăcător. Există disparități la nivel economic și social. Rezolvarea acestor disparități este unul dintre obiective. Suntem foarte îngrijorați de felul în care uh, se desfășoară programarea și planificarea. Cele două sunt în urmă, iar acest lucru poate avea un efect negativ. În comunicarea sa, Comisia a spus că este foarte important să vedem cum, uh, la ce rezultat ajung negocierile actuale. Este destul de târziu acum, având în vedere strategia noastră generală. Aici, Comisia acționează în calitate de colegislator alături de Parlament. Parlamentul ar trebui, să fie ar trebui să fie informat în mod detaliat cu privire la negocierile care au loc la ora actuală. Eu aș dori să critic următorul lucru. Există foarte puține programe operaționale adoptate. Dacă dorim cu adevărat să realocăm fondurile nealocate din bilanțul 2014, deoarece suntem atât de în urmă, atunci acest lucru va avea un efect asupra uh, cadrului financiar multianual. Știu că se depun eforturi foarte mari ca să se ducă la bun sfârșit toate aceste lucruri până la sfârșitul anului. Cred că trebuie să ne oprim și să ne gândim foarte bine ce efecte vor avea toate aceste măsuri asupra tinerilor. Un coleg a spus că toate aceste fonduri și toate aceste programe nu ajung destul de repede la nivelul tinerilor în programele pentru tineri. Acest lucru este, deci este inacceptabil cât de mulți tineri suferă la ora actuală de pe urma lipselor de politici și aș dori ca Comisia să ia măsuri mai repede. Mulțumesc, spune doamne președinte. Acum domnule Atregi. Mulțumesc. Ca întotdeauna, dezbaterea este foarte interesantă. Mi-am adus aminte de o dezbatere, de o anecdotă în care un uh, academician a mers în, uh, din SUA a mers în Cehoslovacia și se mira de ce cehii, ceoslovacilor nu le plăcea marxismul și s-a mirat de ce erau mai mult marxiști în California decât în Cehoslovacia. Ei bine, se pare că acum în Uniunea Europeană sunt mai mulți marxiști decât erau pe atunci în Cehoslovacia. Acum auzim doar despre redistribuție. Redistribuire dintr-o parte în alta. Și vorbim despre regulament, despre planificare, despre uh, Uh, instrucțiuni de la centru și toate aceste lucruri ne par tuturor foarte familiare. Este ca o fantomă din trecut. Practic aici repetăm greșelile trecutului. Sunt sigur că suntem de acord cu toții că felul prin care putem ieși din criză și din recesiune este de a crește. Însă, cum putem crește? Trebuie să le lăsăm oamenilor libertatea de expresie în așa fel încât să își poată face ei singuri soluțiile. Statul trebuie să, să dea înapoi. Democrația într-un stat suveran pune frâu nivelului de coeziune despre care vorbiți dumneavoastră. Nu puteți avea acest nivel de coeziune deoarece oameni din diverse zone au alte priorități. Ar trebui să fim cu toții mândri. Eu sunt mândru că sunt britanic, dumneavoastră trebuie să fiți mândri că sunteți ceea ce sunteți. Trebuie să celebrăm acest lucru. Individualitatea umană este ceea ce ne definește. Acest lucru împiedică omogenizarea transfrontalieră. Și toate aceste eforturi sunt sortite eș- piei eșecului. Cu toate eforturile noastre, noi ar trebui să ne concentrăm în așa fel încât să permitem libertăți individuale în toate țările noastre, nu putem să dăm legi împotriva individualității și împotriva dorinței pentru o democrație suverană. Mulțumesc. Iar acum doamna Maletici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun că săptămâna trecută Comisia a publicat un uh, sondaj privind creșterea anuală, iar în acest uh, document Comisia a subliniat faptul că alături de investiții în uh, vederea obținerii creșterii economice este nevoie de consolidare fiscală și de reforme structurale. Cred că și aceasta este o formulă foarte bună pentru politicile de coeziune și pentru fondurile europene. Trebuie să ne investim resursele financiare nu numai în programe de investiții, ci și în reforme structurale și trebuie să sprijinim consolidarea fiscală inteligentă în statele membre. Avem o mare problemă cu mediul de afaceri din statele membre. De aceea, avem probleme în mod continuu cu punerea în aplicare a politicilor de coeziune în statele membre. Punerea în aplicare este foarte, foarte înciată și sunt foarte multe obstacole pe piață în calea punerii în aplicare. Așadar, trebuie să eficientizăm întregul proces. Acum, dacă e să luăm în considerare noul plan al domnului Juncker și noua politică de coeziune, cele două sunt instrumente foarte diferite. În politica de coeziune avem o sumă precisă și foarte mare de bani. Bineînțeles, acum avem probleme cu arieratele, însă în momentul în care ne uităm la bugetul european, avem 350 de miliarde de euro pentru politica de coeziune. Trebuie să luăm considerare și efectul multiplicativ la nivelul statelor membre. Un analist a spus că efectul multiplicativ este de 9. Așadar, cu acest efect avem un potențial de investiții de 3000 150 de miliarde de euro pentru investiții în zonele mai puțin dezvoltate. O sumă imensă. În momentul în care comparăm aceste fapte cu noul fond pentru investiții, avem doar 5 miliarde de euro, apoi 8 plus 8 plus 8 de la bugetul european, 5 de la Banca Europeană de Investiții, după cum spunem, apoi restul din marjă de buget. Așadar, pentru început avem doar 21 de miliarde de euro. Este mult, însă ajungem la cei 350 de mm, miliarde de euro, folosindu-ne de efectul multiplicativ de pe urma sumei inițiale de 21 de miliarde. Așadar, nu avem pentru început un potențial financiar atât de mare precum la politica de coeziune. Iată care este diferența. Însă care este asemănarea? Atât în noul plan Juncker, cât și în politica de coeziune, sunt de părere că pentru a avea investiții eficiente, pentru a stimula dezvoltarea afacerilor, este nevoie de reforme structurale și de planuri și de proiecte foarte bine puse la punct. Domnul Juncker a subliniat acest lucru pentru planul său, cel nou, și iată un lucru pe care trebuie și noi să îl discutăm mai mult, în așa fel încât să avem o politică de coeziune mult mai eficientă. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Albrecht. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să le confirm colegilor că unii dintre noi chiar au trăit într-un sistem marxist și uh, le putem spune colegilor că sistemul actual este diferit și suntem dispuși să le explicăm diferențele dintre sistemul marxist și cel actual. Însă să revenim la subiect. Avem propunerea pentru o nouă structură. Deci în, a, în cel de-al cincilea raport se propunea o nouă structură apoi avem uh, raportul de progres și apoi avem acest raport, foarte interesant, deoarece o parte din el rezumă rezultatele politicii, apoi o altă parte descrie practic noua politică pusă la punct. Deci nu este o propunere pentru politică, ci practic se explică noul cadru al, pol- al uh, politicii pentru următoarea perioadă. Iar Tamas Deutsch a vorbit despre, despre acest lucru foarte clar. Este un document foarte interesant, așadar, deoarece ne permite să aflăm care au fost rezultatele pentru perioada precedentă. Perioada încă nu s-a finalizat. Acest lucru urmează. Însă avem la dispoziție și noul context, deoarece aici avem o problemă cu backlog-ul. Apoi avem noua propunere Juncker se spune fond de investiții, apoi relația acestui nou fond cu politica de coeziune și, ca să spun cât mai diplomatic, relația între cele două este interesantă. Apoi, proiectul mai explică, apoi um, raportul mai explică și noi elemente. După cum a spus și colegul Van Emele, există o greșeală în documentul comisiei. Există o greșeală, o neînțelegere. Nu există un nivel minim pentru orașe în regulament există un text complet diferit. În regulament nu se vorbește despre, nici despre limite minime, nici maxime. Este deschis. Cei 5% se referă la uh, ring fencing pentru un fel de pilot. Un proiect pilot pentru investiții integrate. Este vorba despre 5% minim pentru investiții integrate nu 5% minim pentru orașe. Din nefericire, unele dintre statele membre au înțeles așa cum ați înțeles dumneavoastră și au spus că pot oferi orașelor 5%. Aici este vorba de o neînțelegere. Este, nevo- este vorba despre 5% pentru investiții integrate. Este o chestiune de alegerea cuvintelor care complică situația. Am făcut această remarcă deoarece este foarte importantă. Din nefericire, în urma raportului colegului nostru ar trebui să, îl, în, să întrebăm Comisia cum rămâne cu programele operaționale, contractele, care sunt rezultatele. Ce doresc ei acum în acest raport? Vă mulțumesc. Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult pentru remarcile dumneavoastră. Acum, domnul Coveșambon. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi foarte succint. deoarece doresc să susțin o idee pe care raportorul a exprimat-o deja. Eu sunt foarte interesat de acest subiect pasionant. Îl felicit pe raportor pentru munca pe care a făcut-o. Doresc să mă refer la o singură idee, deoarece colegii mei se pricep mai bine la chestiunile tehnice, cei 5%, legăturile cu planul Juncker, o serie întreagă de aspecte tehnice pe care vom avea ocazia să le punem la punct mai bine ulterior. Aș dori însă să mă concentrez pe o formulare foarte bună a domnului Thomas Deutsch. El spune că primul meu obiectiv este acela de a fi eficient. S-au spus câteva lucruri care mă fac un pic îngrijorat. Îngrijorat în ceea ce privește viitorul muncii noastre. De două ori, cel puțin, am auzit cuvântul centralizare sau recentralizare. Așa ceva? Nu. Este egal care este cel mai bun sistem de împărțire. Noi dorim, în primul rând, ca cetățenii să fie uniți ce ar trebui să ne preocupe în mod adevărat, în opinia noastră, este să avem o Europa cu cetățeni mai uniți. Acest lucru se poate obține prin politici regionale, bineînțeles, și acest lucru apare în tratate ca definiție a obiectivelor politicii eh, regionale și domnul Deutsch s-a referit la acest lucru. dacă profităm de această ocazie ca să deviem dezbaterea către centralizare, chestiuni de centralizare și să ignorăm așadar, așadar aspectele interesante pentru cetățeni, atunci le-am face un deserviciu cetățenilor. Așadar, aș dori să fac un apel colegilor mei să ne concentrăm pe eficiență, pe eficiența coeziunii cetățenilor Europei prin intermediul acestor uh, politici regionale și să nu divagăm către false subiecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președintă. Vom continua și astăzi. Avem o reuniune de informare cu comisia. Aceasta ne va prezenta informații cu privire la noua politică de coeziune și cu privire la schimbările în cadrul politicii de coeziune după anii care au trecut. Acum însă am să-i dau cuvântul domnului Ivan. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru raportul său și aș dori să vă readuc aminte care este obiectivul principal al politicii de coeziune, a crea un uh, teren de luptă egal, crescând PIB-ul diverselor regiuni. Însă există destul de puține programe de pregătire. Există, de fapt, cer scuze, foarte multe programe de pregătire care sunt finanțate și de către Uniunea Europeană. Și aceste politici au beneficii și în ceea ce privește comerțul, în ceea ce privește licitațiile, însă este nevoie de fonduri pentru a pune în aplicare toate aceste politici în Uniunea Europeană. De aceea este foarte îngrijorătoare o întârziere a plăților. Însă și statele membre și beneficiarii trebuie să fie mai îngrijorați, deoarece acum s-a ajuns la întârzieri foarte importante. Astăzi vorbim despre politici, însă trebuie să ne concentrăm și pe termene. Și termenele de până în aplicare sunt foarte importante. Se va ajunge la întârzieri foarte mari la nivelul statelor membre și la nivelul regiunilor. În calitate de comisie, regii, avem o datorie de a cădea la un acord cu privire la toate aceste programe operaționale, în așa fel încât fondurile să fie puse în mișcare odată. Trebuie să analizăm metode prin care să punem în aplicare toate aceste politici, deoarece de fiecare dată când avem schimbări în politici, există întârzieri foarte mari care duc la mari probleme. Este o problemă foarte importantă, trebuie să o analizăm. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Domnul Van Nistelrooy, aveți cuvântul? Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că propunerea actuală este foarte bună pentru o dezbatere fructuoasă și sper că vom putea să avem rezultate pe acest proiect în așa fel încât să ajungem și în plenară cu el, cu bine. Acum este momentul să ne uităm înspre viitor. Este o chestiune importantă. Sper că vom avea timpul necesar ca să o abordăm cum trebuie. Aș dori să-i mulțumesc lui Tomaș pentru uh, munca sa. Mai am câteva aspecte pe care aș dori să le subliniez. Unul dintre principalele lucruri pe care am încercat noi să le promovăm a fost sinergia dintre diversele fonduri. Aici ne referim la Fondul Social European, Fondul European de Dezvoltare, fonduri din cadrul politicii de coeziune, inclusiv fondul de coeziune. Toate trei fondurile trebuie să fie luate în considerare. Un aspect important al muncii noastre trebuie să fie acela de a crea legături mai puternice între cele trei fonduri folosindu-ne aceste fonduri, putem adresa diverse probleme, cum ar fi șomajul și așa mai departe. Putem vedea ce se poate face la nivel național sau european pentru a adresa aceste probleme. Trebuie să ne gândim mai bine cum putem concentra investițiile pe creștere. Trebuie să vedem cum, putea, cum ne putem folosi de toate aceste domenii în așa fel încât să creăm locuri de muncă. Trebuie să găsim o mai mare complementaritate între fonduri, pe scurt. Ar trebui să ne folosim de noile contracte de parteneriat și operaționale ca să sublinăm acest lucru. Nu putem să vedem fondurile izolate. Trebuie să vedem cum se suprapun ele în momentul în care ne încercăm să ne atingem obiectivele de exemplu Fondul Social European. Toate aceste lucruri sunt importante. Așadar, noi ar trebui să ne asigurăm că încercăm, într-adevăr, să-i ajutăm pe oameni. Nu ar trebui să ne concentrăm doar pe nevoile tinerilor șomeri de acum, ci ar trebui să îi vedem ca oameni care vor uh, uh ocupa locurile de muncă ale viitorului. Mai am o întrebare și vis-a-vis -vis de cross-compliance și de complementaritate. În ceea ce privește fondul rural, fondul de dezvoltare rurală, avem diversele fonduri într-un singur regulament și trebuie să vedem în ce măsură se suprapun ele. Apoi avem și fondul maritim. Zonele costiere pot uh, avea și ele de câștigat de pe urma Fondului de Dezvoltare Regională, precum și de pe urma Fondului, pentru zon, pentru fondului Maritim. Până acum am vorbit despre felul în care aceste noi zone intră în regulamente, însă acum avem o nouă politică despre care s-a vorbit în dezbatere, uh, Orizont 2020. cred că este o prioritate majoră. ...23% din fondul de dezvoltare regională merge în cercetare și inovare. Așadar, ar trebui să vedem care ar fi impactul în practică acestor, al acestor investiții. și trebuie să facem o comparație și cu, principalele, cu cele două principale surse de finanțare de la nivel național. Așadar, în multe cazuri, oamenii încearcă să acceseze fonduri europene. Apoi, în ceea ce privește raportul intermediar, cu toții ne-am așteptat la un raport uh, intermediar uh, care să aducă propuneri pentru Uniunea Europeană să își crească, să își mărească eforturile. Așadar, și noi suntem presați de timp acum să, să ne terminăm propriul nostru raport. Apoi un alt uh, vorbitor a vorbit despre un nou sistem cu alte criterii, orientate către rezultate. Vom încerca să măsurăm performanțele și în momentul în care aceasta nu este obținută, să nu plătim. Avem acum un vicepreședinte al Comisiei responsabil cu o mai bună reglementare. Așadar, probabil că ar trebui să Mm, analizăm cum putem obține toate aceste lucruri. Trebuie să avem o abordare critică față de propria noastră muncă, în ciuda faptului că am terminat uh, cu regulamentul. Apoi, în ceea ce privește controlele, mi se pare că avem diverse niveluri de supraveghere și de verificare. Ele se suprapun, iar acest lucru subminează încrederea între parteneri. Unii încep cu un proiect și apoi știu că după șase luni ar trebui să fie plătiți, însă toate verificările acestea semnifică următorul lucru. Banii nu sunt plătiți. Sunt de acord și cu aspectul subliniat de Tamas Deutsch. Am speranțe foarte mari vis-a-vis -vis de multiplicator. Cred că Tamas ar putea să vorbească despre acest lucru. S-a vorbit despre un multiplicator de 50 Așadar, vorbim despre rata subsidiilor de 80-90%. Plătești banii, apoi cofinanțezi ca să crească Apoi, um, cum rămâne însă cu subsidiile? Planul Juncker este practic un împrumut, iar împrumuturile trebuie să fie rambursate după 3-4 ani. Într-adevăr, se investesc bani în economie, însă este vorba de un credit, practic. Dacă e să folosim planul Juncker și să facem un plan de afaceri, nu se poate obține acest lucru cu împrumuturi. Să vorbim despre toate aceste aspecte. Uneori este destul de greu, însă aspect, acele proiecte considerate, evaluate drept bune, trebuie să primească bani, deoarece atunci vor avea un impact măsurabil. Să vă un exemplu, în Olanda, în Olanda luăm în considerare o rată de 4 sau 5, adică într-un an de investiție să se obțină de 4 sau 5 ori investiția. Amândouă, așadar, dacă putem merge mai departe de atât. Însă dacă cineva mă poate convinge de contrariu... Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să spun că citatul pe care l-a folosit domnul Aldrich din Václav Klaus, ei bine, acesta nu este luat în serios nici măcar în țara natală și asta după ce a iertat sute de mii de criminali în țară. În ceea ce privește raportul domnului Deutsch, cred că acesta este o bază foarte bună pentru a continua discuțiile, mai ales în ceea ce privește chestiunile legate de ocuparea locurilor de muncă și coeziune. Aș dori să subliniez un aspect. Documentul vorbește despre neajunsurile din acordurile de parteneriat din programele operaționale. Întrebarea mea e următoarea. Cum vede Comisia și cum evaluează Comisia această situație din punctul de vedere al dezvoltării? Suntem destul de atenți la metodă, mulțumesc. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Am uh, terminat runda de dezbateri pe acest schimb de opinii și acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene. Cine va lua cuvântul prima dată? Domnul Rubianes, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului Deutsch pentru prezentare și le mulțumesc și celorlalți raportori din umbră și membrilor Comisiei Regii. Nu vă voi prezenta aici concluziile principale ale raportului, nu acesta e scopul aceste reuniuni au fost prezentate acestea de colegii mei mai de mult, însă vreau să subliniez mesajele cheie pe care Comisia le consideră cele mai importante din raport. În primul rând, da, într-adevăr, uh, reducerea în ceea ce privește diferențele în Uniunea Europeană. E bine, acest program a fost suspendat pe timpul crizei. Cred că e important să spunem faptul că impactul crizei a fost asimetric Criza a avut impact foarte mare pe un grup specific de state membre și regiuni. Acelea pe care noi le numim uh, moderat dezvoltate, ele au fost cele mai afectate de criză. Disparitățile în cele mai dezvoltate au fost reduse chiar și pe timpul crizei. E un aspect pe care am ținut să-l subliniez. Motivul pentru care aceste, acest grup de state membre a fost lovit e pentru că au uh, căzut investițiile. E un punct foarte important pentru noi, nu pentru că a existat o reducere în capacitatea lor de export sau că ar fi fost un, un, o reducere drastică a consumului în comparație cu alte state membre. Colapsul investițiilor e atât de mare încât în unele state membre nivelul de investiții e mai, cu mai puțin de jumătate față de ceea ce se întâmpla în aceeași perioadă a anului înainte de criză. Mă refer și la partea publică și privată, mai în special cea publică. Și investițiile private au scăzut foarte mult. Acestea explică impactul disparat al crizei. O provocare pentru Comisie e cum să fie relansate investițiile. E o precondiție pentru revenirea economică. Așa cum vedeți, noua comisie pune foarte mult accentul pe importanța redresării investițiilor, astfel încât să se ajungă din nou la creștere în Uniunea Europeană. Când vorbim de investițiile private, în comunicarea prezentată de domnul Juncker săptămâna viitoare, se suplani, trecută se sublinează faptul că există economii în Uniunea Europeană care ar putea fi folosite, astfel încât aceste economii să fie acum investite pentru investiții trebuie să fie reduse riscurile pentru investitori, riscurile pe care le văd aceștia atunci când își doresc să investească în statele membre, mai ales în cele mai puțin dezvoltate. Trebuie redus riscul și găsit o anumită profitabilitate. Importante sunt aici condițiile cadru pentru a relansa investițiile. Și aici intervine politica de coeziune. Nu vorbim doar de investiții, ci și de crearea unui cadru economic propice. Eu cred că ar fi un pas înainte pentru noua perioadă de programare. Să fie legată această politică de guvernanță în Uniunea Europeană, de reforme structurale, de condiționalități. Am ținut să subliniez acest fapt. Politica nu are de-a face doar cu investițiile, ci și crearea de condiții astfel încât să fie atrași investitorii din sectorul privat. Un alt element îl constituie investițiile publice. Bineînțeles că și acestea au scăzut foarte mult. Scăderea e mai mare în țările mai afectate de criză, din nou. Acum aș sublinia și o concluzie, o propoziție care apare în um, documentul anual al Comisiei în ceea ce privește creșterea, adoptat săptămâna trecută politica de coeziune a, dezveni, a devenit principala politică de investiție în Uniunea Europeană, însă și Guvernele naționale joacă un rol foarte important. Cine spune acest document al Comisiei, consolidarea fiscală în anumite cazuri nu a fost atât de prietenoasă cu creșterea cum și-ar fi dorit Comisia. Componenta principală au fost investițiile publice și nu alte elemente. E ceva ce trebuie de ce trebuie să ținem cont. Atingerea obiectivelor de reducerea disparităților nu ține doar de Uniunea Europeană, ci e, o, e și o responsabilitate a statelor membre în felul în care își conduc acestea economiile. Acestea sunt ideile principale. Aș dori să reacționez și la declarațiile făcute în legătură cu rata de absorție și plățile întârziate, Comisia vrea să accelereze adoptarea programelor, însă subliniază și faptul că nu ar trebui să aibă de suferit calitatea acestor programe și, bineînțeles, să fie respectat noul regulament. Nu vorbim doar de a cheltui mani, ci de a cheltui bani în așa fel încât să fie maximat impactul politicii. Cred că e una dintre ideile principale pe care, cu care trebuie să rămânem de pe urma impactului crizei în Uniunea Europeană în regiunile cel mai puțin dezvoltate. Atât din partea mea, mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Doriți să luați cuvântul? Nu? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Deutsch. Mulțumesc. Nu doar din politețe vă spun mulțumesc pentru contribuțiile avute. Domnul Falnisteroi a menționat faptul că e important faptul că avem șase luni să muncim împreună. Același lucru l-a spus și doamna președinte în legătură cu timpul pe care îl avem la dispoziție, astfel încât vom putea lua în discuție chestiunile pe care le-am adus eu la masa discuțiilor și cele pe care le-au adus colegii mei. Aș dori să reacționez pe trei puncte. În primul rând, vă mulțumesc pentru sprijin. Aproape fiecare dintre dumneavoastră mi-ați spus că mă veți sprijini și ați spus că e important să, ne accent, să punem accentul pe problemele grave, care nu sunt niște probleme temporare și care subminează credibilitatea politicii de coeziune. Acum, în 2014, 2015 ne confruntăm cu aceste amânări în ceea ce privește plățile. cu întârzieri în ceea ce privește acceptarea programelor operaționale, Toate acestea sunt fenomene care afectează aspectele cele mai importante din politica de coeziune. Aș dori să subliniez faptul că e important să înțelegem care e legătura între politica de coeziune și planul Juncker. Domnul Olbrich menționa asta. E o chestiune pe care ar trebui să o analizăm în detaliu și trebuie să clarificăm tot ce reiese de sub acest aspect. Sunt de acord cu comentariile care spun da, după 2008, criza a subminat politica de coeziune, nu a eliminat toate rezultatele politicii de coeziune. Nu spun așa ceva, nu spun că politica de coeziune nu a avut niciun fel de rezultate. Bineînțeles, mulți dintre noi ne-am luat angajamentul în legătură cu această poli- politică și am făcut tot ce am putut astfel încât să o sprijinim. Însă e clar că um, criza a fost mai puternică decât politica de coeziune. Singurul lucru pe care îl putem face în continuare este să formulăm un obiectiv și anume în următorii ani politica de coeziune trebuie să fie printre sau cel mai important mijloc pentru a putea depăși criza. Politica de coeziune nu e singura armă pe care o avem în contracararea crizei. Însă acum e 1-0 pentru criză, așa că avem nevoie de cel puțin două puncte în viitor. Le mulțumesc acelora care au făcut sugestii specifice în ceea ce privește sprijinul care trebuie acordat IMM-urilor sau în ceea ce privește scăderea poverii administrative, accentuarea zonelor urbane, guvernanța pe mai multe niveluri. Toate aceste gânduri și îmi cer scuze a căror intervenții nu le-am menționat, însă toate acestea trebuie să apară în raport, în mod evident. și mă bucur să aud că toată lumea își dorește un raport bine concentrat, cu o țintă clară, care să reprezinte poziția Parlamentului European în ceea ce privește al șaselea raport privind coeziunea. Avem nevoie de obiective clare și declarații clare, astfel încât munca noastră să fie într-adevăr eficientă. Vă mulțumesc din nou pentru intervenții și la începutul lunii februarie voi finaliza primul proiect de raport, iar apoi vom continua împreună. Mulțumesc! Mulțumim, mulțumim foarte mult! A fost o discuție lungă și interesantă. De aceeași, și din cauza discuției de la punctul anterior de pe ordinea noastră de zi, avem acum o întârziere, așa că avem două opțiuni. Să amânăm punctul 7 de pe ordinea de zi și anume descărcarea de gestiune. Să le amânăm acest punct pentru reuniunea de după amiază, exact după vot. Sau să amânăm reuniunea coordonatorilor pentru sfârșitul zilei de astăzi. Nu? Nu, niciuna dintre variante? Nu. Bine, atunci continuăm, continuăm acum. Bine. Următorul punct de pe ordinea de zi e un schimb de opinii în ceea ce privește un raport legislativ pe o propunere a Comisiei de regulament în ceea ce privește rețeaua europeană de servicii de ocupare accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate și integrarea în continuare a piețelor forței de muncă. Comisia Regii redactează un aviz, raportor este doamna Dăncilă. Mișcarea liberă a muncitorilor e un drept fundamental al cetățenilor europeni și e unul din pilonii pieței interne. Scopul regulamentului propus, bazat pe articolul 46 din tratat, este acela de a consolida serviciile de ocupare din Uniunea Europeană și rețeaua acestora, astfel încât să fie îmbunătățit accesul lucrătorilor la serviciile de mobilitate în Uniunea Europeană. Astăzi, raportorul nostru va spune care sunt premisele inițiale pentru avizul acestea, ne va prezenta proiectul de raport la reuniunea din ianuarie și vom vota în februarie, e corect? Da, bine.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 pot să și caute un loc de muncă într o altă țară din uniune și pot să lucreze în țara respectivă fără a avea nevoie de permis de muncă. potrivit statisticilor europene numărul celor care trăiesc într un alt stat membru decât țara de origine a crescut cu aproape șaizeci începând din anul două mii cinci urmare a extinderilor din două mii patru și două mii șapte ceea ce reprezintă doar trei unu din forța de muncă a uniunii europene fluxurile de mobilitate în interiorul uniunii au scăzut ulterior cu o treime din cauza crizei. în ansamblu se estimează că fluxurile de mobilitate de după, extinderi au contribuit la creșterea produsului intern brut al țărilor din ue cincisprezece cu aproximativ unu în perioada două mii patru două mii nouă pe de altă parte în multe regiuni din statele membre se înregistrează încă o lipsă de personal calificat și posturi dificil de acoperit deși există un nivel ridicat al șomajului peste douăzeci și cinci de milioane de persoane din uniunea europeană din care peste cinci milioane sunt tineri. mai mult numărul de posturi neocupate este în creștere de la jumătatea anului două mii nouă în special în zonele cu creștere rapidă cum ar fi tehnologiile informației și comunicațiilor și economia ecologică. în acest context portalul eures privind mobilitatea forței de muncă este o oportunitate unică în uniunea europeană pentru cei care își caută un loc de muncă este gratuit oferă informații privind condițiile de viață și de muncă din toate țările participante în douăzeci și cinci de limbi pune în contact persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatori care caută anumite competențe prin orientarea acestor persoane către sectoare și profesii care se confruntă cu o lipsă de personal calificat precum și prin sprijinirea programelor de mobilitate destinate tinerilor. o dovadă în acest sens este faptul că în fiecare lună site ul primește patru milioane de vizite stabilește lunar o sută cincizeci zero de contacte între persoanele în căutarea unui loc de muncă și angajatori generează peste cincizeci zero de angajări pe an găzduiește în medie șapte sute cincizeci zero de cv uri lunar și sunt organizate sute de evenimente în toată europa. comisia europeană propune reforma eures și punerea ei în aplicare ar trebui să ducă la creșterea numărului partenerilor care oferă servicii de mobilitate prin intermediul eures să consolideze cooperarea între organizațiile de plasare publice și private pentru a acoperi un procent și mai mare din posturile vacante în prezent acest procent variază între treizeci și patruzeci din totalul posturilor vacante și să acorde mai multă atenție tinerilor care au o disponibilitate mai mare pentru mobilitate pentru că vor fi incluse forme de angajare care combină munca și oportunitățile de învățare precum stagiile de ucenicie susținem o actualizare a funcționării EURES și armonizarea sa cu evoluția societății la nivel european dar în propunerea comisiei nu este clar menționat raportul de forțe dintre actorii implicați și coordonarea și cooperarea în rețea precum și rolul partenerilor sociali și modul de selectare al acestora. totodată sunt semnale din statele membre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 pentru că în prezent multe persoane ezită să accepte oferte de muncă în alt stat al uniunii din cauza incertitudinii sau lipsei de informații pertinente privind sistemele de asigurări sociale plata impozitelor și a celorlalte obligații în țara de rezidență. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Acum voi da cuvântul vorbitorilor, îi voi ruga să fie foarte succinți și asta pentru că ne presează timpul. Pare rău, mulțumesc pentru contribuție. Începem cu domnul Hedman. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt și concret. În proiectul de regulament se spune că mobilitatea redusă a lucrătorilor rezultă din urma faptului că ofertele din alte țări nu sunt destul de substanțiale sau aceștia nu cunosc limba statului spre care se orientează. Comisia ar dori să lucreze asupra următorului fapt, condițiile să fie mai bine aliniate, astfel încât cererea și oferta să fie mai bine coordonate între ele și apoi locurile neocupate să fie mai bine ocupate. Există un paradox în Europa. Pe de o parte există șomaj, pe de altă parte tinerii își caută posturi angajatorii nu pot să își ocupe în același timp locurile de muncă. Abordarea este una bună. Se fac propuneri în ceea ce privește rețeaua și îmbunătățirea acestora și de asemenea creșterea mobilității. Ce e important? Și alte instituții sunt uh, cuprinse, nu doar cele publice și apoi se cer un mai bun schimb de informații. În ceea ce privește dezvoltarea regională, vorbim de colaborarea între partenerii EURES și e important și aspectul legat de localitățile aflate aproape de frontieră. Se pare că există teme care pot fi încă consolidate. Mulțumim! Doamna Tomașici are cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. În planul său, Comisia Europeană vrea să reformeze rețeaua Eurest, astfel încât aceasta să fie armonizată cu strategia europeană în ceea ce privește ocuparea. Politica de ocupare în Uniunea Europeană trebuie să ajusteze la provocările cauzate de criza financiară. Țările dezvoltate din Uniunea Europeană și metropolele din lume atrag talentul și acesta contribuie la dezvoltarea acestor țări. Apoi, faptul că foarte mulți indivizi competitivi și inovatori pleacă din Uniunea Europeană înseamnă că dezvoltarea țărilor lor de baștină este încetinită. Se creează un mediu în care nu mai există know-how. Acest exod al creierelor e unul cu care se confruntă statele membre de mult timp, iar în unele state membre proporțiile sunt foarte mari. Apoi mai există îmbătrânirea forței de muncă, șomajul și o continuă creștere a competiției la nivel global. De aceea statele membre trebuie să-și folosească la potențial maxim forța de muncă. Trebuie să ne modernizăm politicele în ceea ce privește educarea, aspectele sociale. Toate acestea sunt condiții principale astfel încât să fie îmbunătățite calificările muncitorilor, calitatea la locul de muncă să fie crescută, aceștia să fie integrați activ și de asemenea au nevoie de integrare socială și protecție, una mai adecvată și una durabilă. Cer statelor membre să se gândească la posibilitățile prin care, po- prin care pot fi aplicate cele mai bune practici pe propriile lor piețe de muncă și e nevoie de măsuri pentru a combate șomajul. În Europa trebuie să ne asigurăm că talentele existente aleg să rămână acasă și să-și aducă contribuția în economiile lor. Mulțumim, mulțumim foarte mult, domnul Iacov, ce are cuvântul. Permiteți-mi să spun ceva din partea grupului ALDE și mai ales din partea domnului Oli Ren, care e pe listă, din câte știu. Trebuie să putem să ne folosim cel mai bine de forța de muncă pregătită în Uniunea Europeană, astfel încât să putem aduce un echilibru între cerere și ofertă în diferitele părți ale Europei. Trebuie să oferim locuri de muncă mai bune pentru cetățenii europeni sprijin consolidarea rețelei EURES, EURNEST astfel încât pentru că aceasta nu este complet funcțională în acest moment. Pot fi făcute foarte multe astfel încât să fie să se răspundă mai bine la cererile angajaților și angajatorilor în Europa. Apoi calitatea informațiilor între statele membre trebuie să fie crescută. Informații trebuie să fie disponibile indivizilor care au de luat o decizie. În același timp, sistemul nu trebuie să ducă la o încălcare a drepturilor angajaților. Angajatorii pe piața de muncă a, sunt foarte diferiți pe statele membre. De aceea, statele membre trebuie să se poată folosi de sistemele deja existente pe piețele lor. Pentru consolidarea oportunităților de ocupare în Europa, cred că mergem în direcția bună, însă e nevoie de mai multe clarificări și mai puțin loc pentru interpretări. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamna Vana, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt, pentru că timpul este foarte târziu. Noi, Verzi, sprijinim acest program ca fiind o platformă importantă pentru lucrători, în special pentru tineri, dar e important și pentru angajatori care caută personal, mai ales pe timp de criză, e important să le arătăm cetățenilor că există perspective. Aspecte importante pentru noi în această dezbatere ar fi niște declarații clare în ceea ce privește angajarea durabilă, trebuie să ne aliniem uh, terminologia la cea folosită în cadrul Fondului Social European și anume ocupare durabilă și locuri de muncă de calitate. Apoi vreau să fiu de acord cu colegii care au vorbit înaintea mea și să spun și eu din nou că mobilitatea nu a fost uh, un scop în sine pentru șomaj, nu, e nevoie de alte strategii, însă mobilitatea e un drept fundamental și mobilitatea angajatorilor trebuie să fie în continuare respectată, însă nu văzută ca soluție pentru șomaj. Apoi, în ceea ce privește ofertele, e clar că oricine trebuie să aibă acces la oferte și să poată profita de ele. Terminologie cum ar fi nediscriminare, acces ar trebui introduse aici și pentru oamenii cu handicap. Și apoi și alte sectoare trebuie să fie implicate. Ne vorbea doamna raportor de partenerii sociali, care trebuie și ei să joace un rol. Serviciile joacă un rol, e foarte bine. Și apoi și ONG-urile joacă un rol important și vreau să fac trimitere la ele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Eldridge. Aveți cuvântul. Thank you. Uh... Mulțumesc. Cred că toată lumea își exprimă poziția, nu-i așa? Fiecare are dreptul să aibă aceste opinii privind circulația lucrătorilor. Bineînțeles, suntem într-o lume liberă, nu e așa? Și bineînțeles, este important ca acele competențe să poată circula acolo unde este nevoie. Dar să avem grijă pentru că nu trebuie să fim nici prea deschiși în această lume prea liberă. De exemplu, în Regatul Unit acum ne confruntăm cu o criză a locurilor de muncă și eh, poate că oamenii noștri din Marea Britanie eh, n-ar vrea neapărat să fie în competiție, nu știu, cu alte persoane care caută locuri de muncă și au competențe. Deci, să știți că, da, poate că toate aceste lucruri până la urmă nu ne ajută în Regatul Unit să rezolvăm uh, problema acelui peste un milion de persoane care caută locuri de muncă. Trebuie să vedem mai degrabă cum am putea uh, să dezvoltăm, să susținem creșterea economică în fiecare regiune, în fiecare țară, în așa fel încât toate persoanele să-și poată găsi uh, de lucru în zona de origine. Deci, uh, pentru noi această idee de a crește mobilitatea neîncetat uh, nu este neapărat cea mai bună, ar fi chiar o perspectivă groaznică. Thank you. Mulțumim, spune doamna președintă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Știți, în Franța avem peste 10% de șomaj în al doilea semestru 2014. La noi, în țară, avem peste 9 milioane de lucrători în condiții de sărăcie. În timpul acesta avem și problema cu directiva privind lucrătorii detașați, care le permite întreprinderilor din Franța să angajeze din alte țări cu standarde mai scăzute. Spre exemplu, o întreprindere franceză care angajează un lucrător român va plăti cotizațiile sociale din România, nu cele din Franța. Din punctul nostru de vedere, este un adevărat scandal, pentru că asta contribuie la concurența neloială. În modul, la modul general, toate salariile vor fi în scădere, nivelul de trai va scădea, inclusiv pentru țări ca Franța și ce se întâmplă? În loc să ascultăm această voce a uh, salariaților uh, și atât din cabinetele de recrutare și mai ales din sectorul construcțiilor, ce se întâmplă de fapt? Vedem că Uniunea Europeană continuă acest marș înainte prin uh, anunțându-ne întărirea rețelei EURES, care de fapt vizează facilitarea exercitării acestei libertăți de circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene. Ori despre ce vorbim astăzi, acum, într-un fel de libertate de circulație cu sens unic, care ar conduce la sosirea în statele membre din vestul Europei, mai ales în Franța, uh, venirea de aici a multor lucrători care uh, cu mână de lucru foarte ieftină. Deci, uh, noi am vrea aici să avem date statistice precise privind acești lucrători care folosesc rețeaua EURES. Pentru că, de fapt, această rețea EURES va facilita angajarea lucrătorilor din toată Europa, da, însă concret, asta înseamnă că oferim aici una, un avantaj nemeritat marilor uh, multinaționale care vor avea și mai multe facilități să angajeze lucrători uh, ieftini. Deci asta conduce la o situație de dumping salarial între diferitele state membre. Pentru noi este ceva scandalos. Thank you. Vă mulțumim. Se pare că nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt în această dezbatere. Este deci primul schimb de opinii, uh, fără să avem deocamdată în fața noastră textul definitiv al avizului, dar poate putem solicita intervenția reprezentanților comisiei, poate ar fi mai bine să așteptăm deci, intervenția comisiei până la următoarea reuniune, dacă sunt uh, dumnealor de acord. Da, vă mulțumesc. Doamna Dăncilă, dacă doriți să răspundeți tuturor colegilor pentru sugestiile pe care le au avut și sunt convinsă că prin amendarea acestui raport vom putea avea o direcție clară în ceea ce privește mobilitatea uh, cetățenilor în cadrul uniunii europene. legat de unele îngrijorări ale unor colegi privind libera circulație reamintesc că acest principiu este un principiu fundamental și că în calitate de europarlamentar trebuie să apere principiile fundamentale ale uniunii europene de asemenea vreau să le spun că trebuie să fie îngrijorați ă, nu trebuie să își arate doar îngrijorările și trebuie să ia și în calcul că mobilitatea lucrătorilor și libera circulație a condus ca în ă, multe, țări să avem o creștere a pib ului ă, datorat tocmai liberei circulații și a mobilității pe piața forței de muncă. Vă mulțumesc. Intervenție fără microfon a doamnei președinte. În continuare, microfonul doamnei președinte este închis. Vă rog să mă scuzați, spune doamna președintă. Haideți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, descărcarea bugetară pentru, exerci- pentru execuția 2013. Comisia de Bugete pregătește în acest moment raportul privind descărcarea, iar coordonatorii uh, din uh, Comisia uh, Regii susțin această. Deci trebuie să oferim avizul nostru până pe 10 februarie anului viitor. Iar astăzi vă voi explica ce anume propun în uh, în uh, avizul provizoriu și sugerez câteva amendamente, dacă, dacă este nevoie, până pe 12 decembrie, până pe 11 decembrie. Apoi vom urma o întâlnire în ianuarie. Avem uh, împreună cu noi reprezentanții comisiei, domnul Alexandru Somosov de la Direcția Generală Regio și în calitatea mea de raportoare aș vrea să spun deci, câteva cuvinte despre aceste sugestii pe care le-ați primit fiecare traduse în limbile respective. Noi credem că uh, acest raport al Comisiei reprezintă un pas foarte important în ce privește controlul parlamentar al acestui exercițiu bugetar. ce privește deci, principalele aspecte ale acestei execuții bugetare anuale. Și bineînțeles, da, trebuie trebuie să se ia în calcul și caracterul multianual al acestei uh, sectori de politici. Și având în vedere raportul Curții de Conturi pentru 2013 și de altfel și în alte documente, aș vrea deci acum să vă prezint uh, propunerea de o aviz al uh, Comisiei Regii în ce privește execuția bugetară pe anul 2013, în ce privește Comisia și agențiile executive ale UE. Constatăm, deci, că uh, rata de eroare în ce privește politica de coeziune a fost similară cu cei din anii anteriori, având în vedere că politica regională rămâne unul dintre domeniile care sunt afectate cele mai mult – 39% din uh, domeniul achizițiilor publice au fost uh, afectate de uh, erori. Iar în general rata de eroare a fost în anul precedent 2012 de 6,8, iar în 2013 6,9, deci o ușoară creștere de 0,1%. De asemenea, Constatăm deci că nu există o diferență semnificativă cu, comparat cu anii pre precedenți, iar în ce, nici în ce privește uh, eroarea sau nerespectarea rolului privind ajutoarele de stat. Iar în ce privește instrumentele, plățile pentru beneficiarii finale ale instrumentelor de inginerie financiară au fost foarte scăzute. Și așa cum sublinează Comisia, Totuși vorbim aici despre rezultate ușor mai bune decât cele din anii precedenți. Suntem de acord că în continuare sunt uh, necesare ameliorări. Salutăm de altfel și progresele făcute în programele de finanțare și în implementarea instrumentelor de finanțare și îmbunătățirea ratelor de absorpție. Aș vrea de asemenea să observ că, comparat cu 2012, Curtea de Conturi a considerat că Comisia și-a um, îmbunătățit procedurile de verificare prin cererea de informații suplimentare. recurgând între altele și la măsuri de corecție sub formă de suspendare și de întrerupere a plăților ne-am dorit ca Comisia să raporteze Parlamentului privind eficiența acestor măsuri. Și în acest context, unde vedem că rata întreruperilor și suspendărilor de plăți este în creștere din partea Comisiei, ne dorim să uh, avem indicii cum că aceste măsuri sunt eficiente. În orice caz, pe de altă parte, aceste măsuri au, uh, au creat și perturbări în implementarea programelor operaționale, ceea ce, bineînțeles, uh, nu poate decât să afecteze rata de atingere a obiectivelor politicii de coeziune. Noi credem, deci, că uh, aceste măsuri nu ar trebui să fie um, utilizate decât în ultima instanță, în cazul în care orice altă metodă a fost deja uh, epuizată și, în, și doar în cazul în care s-ar depista deficiențe grave în ce privește gestiunea și controlul. Mai presus de toate, Ar trebui deci să ne asigurăm că informația e clară și în ce privește calendarul de acțiune și de asemenea ce privește procedurile administrative sunt oferite tuturor partenerilor, mai ales în ce privește regulile privind achizițiile publice. Comisia Regi uh, notează de altfel că 80% din finanțare este administrată la nivelul statelor membre în cadrul gestiunii partajate. Și, la fel ca și în anii precedenți, Curtea a constatat că o treime din tranzacțiile examinate au, uh, ar fi, și în care s-au constatat erori, eroarea ar fi putut împiedicată și detectată încă de la nivel național. Deci asta înseamnă că este nevoie să se ia măsuri pentru îmbunătățirea capacității administrative la nivel național. Deci acest proces de audit este într-adevăr esențial pentru a ne putea asigura că toate procedurile sunt eficiente. Trebuie de asemenea să îmbunătățim și uh, calitatea și uh, fiabilitatea datelor care sunt oferite uh, de către autoritățile naționale către comisie. În ce privește deci procedurile consolidate de prevenire din noul cadru 2014-20, aceste instrumente trebuie să fie folosite pe deplin și de statele membre și de către comisie fiecare în contextul responsabilităților respective, conform principiilor uh, gestiunii partajate. Este foarte important și pentru statele membre și pentru comisie să, um, să fixeze obiective clare și un calendar clar de acțiune pentru îmbunătățirea capacităților administrative și prin programe de formare și, bineînțeles, și prin motivarea personalului calificat să rămână în sistem. Și deci ne-am dorit noi, Parlamentul, să primim o informare din partea Comisiei privind îmbunătățirile obținute prin recentele măsuri uh, puse în aplicare la nivel de verificare și control. Iată, deci foarte pe scurt uh, rezumatul textului pe care îl vom propune. Sunt sigură că există și un număr maxim de cuvinte pe care îl putem folosi și asta, într-adevăr, nu ne permite să introducem aici chiar toate sugestiile care ar fi putut face parte din uh, avizul nostru. Deci, uh, sunt dispuse să ascult comentarii, amendamente. Mr. Albrecht, you have the floor. Domnul Albrecht, aveți cuvântul. Da, foarte pe scurt, există ceva, o regulă specifică în, asupra felului în care putem uh, să ne exprimăm avizele. Avizul uh, Comisiei de Buget este foarte negativ. Comisia noastră, în mod tradițional, are atitudine mai pozitivă. Cum spunem, ceea ce încercăm să facem nu este să schimbăm <laughs> realitățile, dar să vedem și părțile bune. Însă e drept că uh, Uh, rata de eroare în ultimii ani constatată este totuși în scădere. Deci, în ce privește amendamentele la care vă refereați, aș sugera să Vă mulțumim. Thank you very Mulțumim și noi spune doamna președinte, are cuvântul domnul Vol. Thank you, Chair. Uh, this is quite uh, a topical issue because next Monday uh, I will... Având în vedere că luna viitoare voi participa chiar uh, la o reuniune a Comisiei de Buget pentru discutarea acestei descărcări, sigur, acolo va fi o atmosferă diferită, nu mă îndoiesc. Este o comisie numeroasă și sunt acolo mulți participanți care uneori insistă asupra problemelor care pot fi găsite. În ce mă privește, da, cred că suntem destul de mulțu- mulțumiți cu aceste sugestii pe care le-ați prezentat, cu câteva remarci. Mai întâi vreau să spun că există uh, o diferență foarte mare între uh, eroare și fraudă și trebuie să subliniem acest lucru. Și asta se aplică în toate aceste teme care au fost menționate, ajutoarele de stat uh, și așa mai departe. Sper că și colegii noștri vor înțelege foarte clar că cine spune rată de eroare nu spune nivel de fraudă, de fapt. Pe când, de fapt, rata fraude este extrem de scăzută, 1 sau 2% din tot bugetul UE. Bineînțeles, cum ați spus și dumneavoastră, într-adevăr, rata de eroare este încă foarte ridicată la 6,8%, 6,9%, dar cred că are nevoie de mai multe clarificări pe această temă. Și, pe de altă parte, să nu uităm că este un sistem complicat. De atâtea ori vorbim despre dificultatea, gradul de complexitatea procedurilor. De aici apar și uneori și niște erori. Și în ce privește rolul statelor uh, membre, să nu uităm că ele sunt responsabile de 80% din fondurile uh, la nivel uh, Uniunii Europene. Deci, uh, ar trebui atunci ca și erorile să fie identificate de către statele membre și să nu se ajungă până la comisie. Da, trebuie să uh, reașezăm această responsabilitate pe umerii statelor membre. Însă, se, trebuie să identificăm și care sunt problemele comune și cum am putea uh, ajuta statele membre să le facă față. De altfel, să nu să nu uităm că oricum am 5 sau 6 state membre care uh, derulează majoritatea proiectelor, deci poate că aceste state ar putea să le ajute pe celelalte cu exemple de bune practici, uh, cu un schimb de experiență. De asemenea, trebuie să continuăm și uh, procesul de reevaluare a procedurilor care joacă un rol important în tot acest proces. Am vorbit de asemenea și despre modul uh, cel mai bun de cheltuire a banilor, dar să, uh, cel, modul corect de cheltuire a banilor, dar să ne gândim că acești bani trebuie să fie întotdeauna cheltuiți în mod eficient. Deci, da, trebuie să avem proceduri că se, banul a fost cheltuit conform regulilor, dar trebuie să ne asigurăm mai presus de toate că există și uh, o eficiență în aceste investiții. Deci, probabil că vom avea câteva amendamente, dar nu prea multe, cum ați spus și dumneavoastră, avem un text care trebuie să fie limitat. Vă mulțumesc foarte mult. Nu văd pe domnul Nicholson, nu știu dacă domnul Luer ar vrea să ia cuvântul. Dar foarte pe scurt, în ce privește acest nivel de performanță, uh, uneori apare și un sentiment de frustrare, mai ales când vorbim despre bani care nu ar fi fost cheltuiți așa cum trebuie, dar uh, Probabil că uneori mai este și problemă pur și simplu statistică, formulare care nu au fost compl- uh, corect completate și aș spune de asemenea că în cadrul grupului nostru, da, facem clar această distinție între dorința de a lucra în modul cât mai eficient, dar în, și în cadrul acestor uh, operațiuni de execuție bugetară, Dar să nu uităm și celălalt aspect al situației în care avem țări care sunt contributoare nete și altele care sunt beneficiare nete. Doar să uh, fac această precizare ca eco la intervenția precedentă. Mulțumesc. Thank you, thank you very much. And, uh... Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Îmi cer scuze că nu v-am pronunțat corect numele. Înțeleg, este foarte greu să mi pronunțe numele. Voi continua în croată. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pentru început, aș dori să subliniez următorul lucru. Utilizarea transparentă a fondurilor trebuie să fie una dintre liniile directoare principale ale noastre în uh, domeniul acesta. Publicul ne critică adesea și uităm adesea că felul în care trebuie să fie utilizate fondurile și cât de mult le folosim afectează, practic, politica de coeziune însăși. Așadar, trebuie subliniate toate aceste lucruri. Este important de asemenea să menționăm educația și capacitatea administrativă a celor care utiliz, utilizează fondurile. Acestea ar trebui să fie acțiuni preliminare. Apoi trebuie să vedem cât de mult influențează acest lucru uh, calitatea vieții în uh, regiunile și orașele noastre. Există situații în care criteriile nu sunt armonizate. Declarațiile naționale uh, Mm, sunt o metodă care nu a fost folosită suficient de către statele membre, așadar trebuie să ne folosim de toate instrumentele la dispoziția noastră ca să gestionăm cum trebuie aceste fonduri. Statele membre de a, uneori prezintă mm, lacune legislative în acest sens și există situații în care se poate interpreta legea în așa fel încât să se ajungă la neajunsuri. Apoi, licitațiile publice de asemenea sunt uh, chestiuni care nu se aliniază întotdeauna cu criteriile UE. Am dorit ca Comisia Europeană să facă controle pe teren mai bune, în așa fel încât să avem rezultate mai bune și o utilizare mai bună a fondurilor. Într să spun că noi, în calitate de Comisie Regi, ar trebui să cerem consolidarea capacității administrative, mai ales în ceea ce privește legislațiile publice educarea mai bună și uh, pregătirea mai bună în acest sens ar putea duce la reducerea nivelului de erori și de fraudă. Și acest lucru este interesul tuturor. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt alți uh, doritori care vor să vorbească? Nu? Bine, atunci vă mulțumesc foarte mult tuturor. Mulțumesc tuturor celor care au uh, sprijinit munca mea la acest aviz. Experiența dumneavoastră este foarte valoroasă pentru pregătirea proiectului de aviz. Termenul pentru amendamente, din câte am înțeles, este ora 12-11 decembrie. Bun. Am terminat cu prima parte a întâlnirii noastre pentru ziua de astăzi, aș dori să le cer coordonatorilor să rămână la întâlnirea coordonatorilor. Thank you. See you later.